Meine und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Sitzung. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, aș dori să deschid această reuniune. Gibt es zur Tagesordnung Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dorește cineva să intervină referitor la ordinea de zi? Se pare că nu este cazul. Domnule Kirilov. Mulțumesc, domnule președinte. În urma dezbaterii de săptămâna trecută, referitoare la libera circulație, nu prea aș dori să propun un nou punct pe ordinea de zi, dar aș dori totuși să primesc o explicație referitoare la declarația dumneavoastră privitoare la amprentele sau amprentarea cetățenilor uh, români și bulgari. Nu prea este în conformitate cu ceea ce știu eu despre dumneavoastră, pentru că știu că sunteți un pro-european. Pro fără a pierde foarte mult timp din ordinea noastră de zi foarte ocupată, puteți să ne spuneți ceva despre asta, pentru că sunt convins că și alți colegi ar vrea să știe ceva despre acest subiect. Această um, declarație a dumneavoastră a dus la o mare indignare în Bulgaria. Stimate coleg, și în Bulgaria am, încercat a existat încercarea de a clarifica situația, așa cum au făcut-o și colegi care m-au contactat uh, referitor la ceea ce s-a spus. Dacă vreți să cunoașteți poziția mea, puteți să citiți discursul pe care l-am ținut pe acest subiect în fața Parlamentului European și veți constata că am luat în considerare obiecțiile Parlamentului European. A fost un uh, interviu mai lung în care l-am atacat puternic pe Cameron pentru că mi se pare că abordarea guvernului britanic este una greșită. O țară care face parte dintr-o organi- dintr mai mare organizație trebuie să, se supu- să se supună regulilor acestora. Eu din totdeauna am fost în Parlamentul European de zeci de ani de când sunt aici Ehm, întotdeauna am luptat pentru libertatea circulației, dar am spus întotdeauna că ea trebuie să fie apărată cu credibilitate. Și aceasta este asigurată numai dacă abuzurile sunt foarte reduse. Și asta nu numai față de România, Bulgaria, ci și față de germani. Și acest germani sau orice alți ă, cetățeni europeni. Și acest lucru a fost spus clar. Însă trebuie să existe posibilitatea ca atunci când cineva solicită ajutor social în mod ilegal într-un oraș și trei luni mai târziu solicită în alt oraș, acest oraș trebuie să poată ști, acest al doilea, să știe că în primul oraș a fost respins. Și am spus că față de cei care au abuzat de sistem de mai multe ori, deci în mod repetat, ar trebui să folosim posibilitățile pe care le avem pentru că acest lucru să nu se mai uh, repete. Și acest lucru este uh, în conformitate cu legislația europeană și germană. Verificările la nivel local în Germania nu sunt suficiente. Aici mm, nu am nimic de retras uh, din ceea ce am spus. Mi se pare că ar fi o, o consolidare a liberei circulații. Este vorba și de articolul 7 din directiva privind libera circulație, uh, la care am și lucrat când a fost ea adoptată, e bine, aceasta este cea care se aplică și ea explică exact când cineva poate merge într-o altă țară, când poate să aibă dreptul la uh, ajutor social în această țară și când nu. Iar acest articol 7 trebuie să fie folosit astfel încât libera circulație să nu fie uh, abuzată abordarea britanică trebuie să fie respinsă, pentru că face o diferențiere între uh, persoane de naționalități diferite. Iar noi considerăm că dreptul trebuie să fie aplicat în mod uniform tuturor cetățenilor. Eu mă bucur că prim-ministrul român, după ce a um, primit explicații mai clare referitoare uh, la declarațiile mele uh, și-a retras criticile referitoare la ceea ce am spus. Mai dorește cineva să intervină? Accept, domnule președinte, accept, însă vă citesc ce, cite, ce scrie Süddeutsche uh, Zeitung. Ar trebui să ne gândim să, ampren, să luăm amprente pentru a evita abuzurile. Și apoi urmează problemele sociale din România și Bulgaria nu pot fi soluționate prin sistemul uh, social german. Deci, practic, uh, le, faceți o legătură între um, ideea amprentării și România și Bulgaria. Acum, da, înțeleg uh, ceea ce ați spus și pur și simplu sper că ceea ce s-a tipărit a fost greșit. Dacă doriți, vă pot pune la dispoziție întreg interviul din ziarul Bild și pot să vă spun că lucrurile au fost citate greșit, scoase din context. Ceea ce am spus eu era o intervenție pentru libera circulație, dar uneori lucrurile sunt așa cum sunt. Nu pot decât să invit pe toți colegii, întotdeauna când fac o declarație sau când nu sunt de acord cu o declarație a președintelui acestei comisii, ă, să îi scrie direct acestuia și acesta va face uh, tot ce va putea pentru a răspunde la aceste obiecții. Bun venit și domnului Bütikofer. So, wir kommen jetzt uh, zu den announcements. Ich ha Ajungem la comunicări din partea președintelui. Joi la reuniune v-am uh, supus o, un comunicat de presă referitor la Ucraina. Președintele a semnat. Legislația care, din punctul nostru de vedere, din punct de vedere al metodei de um, adoptare, dar și din punct de vedere al conținutului, sunt, um, este vorba de o legislație care, pe care nu o acceptăm. Ieri au ieșit foarte mulți oameni în stradă în Ucraina Astăzi președintele a lansat o invitație la un workshop cu opoziția și nu pot decât să sper că nu, va, nu este din nou doar o tentativă de a câștiga timp. Mi se pare cel puțin ciudat să semnezi întâi o lege și după aia să spui că, bun, hai să o negociem. Dar cu siguranță vom afla mai multe despre asta în această seară sau mâine dimineață. Cu siguranță însă nu este un bun început. Deci vom avea ce discuta când vom merge în Ucraina. Vom mai discuta și cu domnul Veneselus. În concluziile Consiliului s-a luat, s-au făcut declarații și s-a solicitat autorităților uh, ucrainene să retragă această legislație. Cred că instituțiile europene sunt uh, toate de acord referitor la asta. Apoi, apoi uh, procesele verbale. Are cineva obiecții? Se pare că nu, deci sunt considerate adoptate. Trecem la punctul culminant al zilei de astăzi, raportul doamnei Doris Pac referitor la Bosnia și Herțegovina. Eh, Domnule președinte, ar fi frumos dacă ar fi punctul culminant al zilei, pentru că aș putea să vă anunț că politicienii bosniaci sunt de acord și eh, Europa face un pas înainte. Din păcate, nu este cazul și nici nu putem spune că este vorba de un punct culminant, ci din potrivă de un nivel la care am fost anul trecut și în anul dinainte, nu am progresat foarte mult. Am așteptat până în anul acesta pentru a uh, finaliza raportul pentru că speram să putem înregistra un progres în Bosnia-Herzegovina, în domeniul Constituției, referitor la sentința lui Zeidi uh, Finci. Toți astfel încât uh, toate persoanele uh, din Bosnia să fie uh, trata, toți cetățenii să fie tratați la fel. Din păcate nu am ajuns aici. Am constatat în ultimele săptămâni, în ultimele luni, că Comisia Europeană și-a dat silința și a um, investit foarte mult timp pentru a câștiga de partea ei președinții partidelor. 16 ore, 13 ore, și chiar și înainte multe ore au fost petrecute pentru a discuta, pentru a găsi o ieșire din această dilemă și anume a schimbărilor necesare în domeniul uh, legii electorale. Dacă nu are loc această modificare și următoarea, următorile alegeri vor fi problematice. Nu știu cine va recunoaște rezultatele acestor alegeri. De aceea este o premisă, o precondiție pentru noi. Și din păcate această țară are, problem, are probleme foarte mari și totul se învârte în jurul acestui caz care ar fi trebuit deja să fie rezolvat de mult. Și dacă s-ar fi făcut acest lucru, am fi putut continua, face progrese cât se poate de necesare pentru ca această țară să se apropie de Europa. Cetățenii din Bosnia și Herțegovina vor să intre în Uniunea Europeană, să se apropie de ea, vor ca politicienii lor să facă ceea ce, nece, ceea ce este necesar în acest sens, însă problema lor este că politicienii nu vor asta. Asta este problema în Bosnia și Herțegovina, dar există și alte probleme. Există probleme în domeniul uh, justiției. Nu am să vi le, uh, nu am să vi le număr pe toate, dar în ceea ce privește criminalitatea organizată, este nevoie de foarte multe acțiuni. Este nevoie de multe măsuri și în uh, urmărirea uh, în instanță a infracțiunilor. Avem uh, probleme în lupta cu corupția. Corupția este prezentă peste tot, în politică, în mass media și în domeniul afacerilor. Este o alianță foarte păguboasă, cea cu care ne confruntăm. Deci trebuie să încercăm să îi facem pe politicieni să prevadă instrumentele necesare pentru a împiedica această corupție. În plus, avem de-a face cu o presiune asupra mass media. Uh, uneori, jurnaliștii nu pot publica ceea ce ar dori din cauza acestor presiuni. În calitate de persoană care se ocupă și în domeniul culturii și educației, trebuie să vă spun că sunt tristă că programele Uniunii Europene în domeniul tineretului și al educației nu pot fi adoptate pentru că țara nu poate să creeze o agenție națională care să fie partener de negociere cu Uniunea Europeană. Avem noul program Erasmus Plus, ar fi frumos dacă în interesul tinerilor din această țară ar putea uh, fi accesate aceste programe se pune problema și cine investește în Bosnia-Herzegovina. Am spus că justiția nu funcționează cum trebuie, însă nu există nici măcar o, piață, piață unică, un spațiu economic unic în această țară mică. Deci cred că trebuie să ajutăm aici astfel încât uh, lucrurile să meargă mai bine. Mm, relațiile cu vecini, aici nu ne putem plânge, putem spune că între Croația și Bosnia și Herțegovina au fost rezolvate multe probleme, unele dintre ele mai uh, trebuie rezolvate, dar există bunăvoință. M-aș bucura dacă am uh, vedea influența uh, Serbiei asupra Republicii Serbska, astfel încât uh, aceasta să înțeleagă că face parte din un, dintr-un întreg și nu este în sine un întreg la ora actuală, în Bosnia-Herzegovina, se uh, răspândesc anumite zvonuri, dar trebuie să le resping. În niciun articol nu am spus că trebuie să se uh, elimine anumite entități, eu nu am cerut cine știe ce. Întotdeauna am spus că uh, după Dayton, această țară a fost împărțită în două entități, putem accepta asta, uh, dacă, nu, dacă aceste entități nu se văd ca stat în stat, ci ca parte dintr-un întreg, ca într-un stat federal. Dacă acest lucru nu se întâmplă și fiecare crede că trebuie să se izoleze și să împiedice luarea de decizii și crearea de instituții la nivelul întregului stat, atunci trebuie să criticăm acest lucru, dar asta nu înseamnă că sunt pentru eliminarea celor două entități. Când este vorba de federație, trebuie să constat că această federație este împărțită într-un mod în care nici măcar nu poate funcționa. S-a luat decizia la no, în, în 96 și apoi a fost, uh, în 94 s-a luat decizia și preluată în Dayton în 96. Țara este împărțită în 10 cantoane, mai există un guvern federal și deasupra mai trebuie să existe un guvern bosniac. Plus mai sunt toate autoritățile locale. Acest lucru nu poate funcționa. Avem în această federație 10 prim-ministri. Avem în această federație 10 miniștri ai educației, plus ministrul federației, plus prim-ministrul federației. Cum pot ei să gestioneze toate astea? Întreaga administrație în uh, Bosnia-Herzegovina trebuie să devină mai transparentă, iar acest lucru trebuie să se întâmple cât se poate de repede. Trebuie să lucreze mai puțin oameni în acest domeniu. Domeni, uh, nivelurile diferite uh, se, își pun obstacole unul celuilalt. Așadar, aceste lucruri nu sunt uh, lucruri numai pe care le-am văzut pe hârtie, le-am, le-am aflat mergând la fața locului. Mulți colegi uh, s-au declarat uh, dispuși să ajute la acest raport, au depus foarte multe amendamente. Împreună am elaborat 16 amendamente de compromis în care au fost preluate lucruri pe care eu nu le propusesem. De exemplu, faptul că în septembrie, în apropiere de Briedor a fost descoperit o, descoperit o groapă comună în apropiere de Republica Serbska, Sârbska uh, și am prevăzut acest lucru în document pentru că face parte din adevăr. Apoi am mai uh, menționat un caz de la Um, CEDO și acesta este important pentru că este vorba de viitoare sentințe în domeniul crimelor de război. Am mai spus că avem multe probleme cu persoane dispărute, avem uh, probleme cu întoarcerea refugiaților, nu toți cei care doresc să se întoarcă pot să o facă, s-au făcut multe lucruri, însă mai este foarte mult de făcut și în fiecare an am spus că mai ales în nordul Bosniei și Herțegovine există o regiune care este la fel de devastată ca și după război, în care nu se poate întoarce nimeni pentru că autoritățile locale nu sunt dispuse să le uh, ofere celor care vor să se întoarcă acces la uh, apă potabilă și așa mai departe sunt multe în raport, le puteți vedea acolo și am senzația că nu sunt foarte mulți colegi care să nu fie de acord cu acest uh, raport. Din potrivă, colegii au contribuit, au um, contribuit, dar nu au diluat uh, nimic, spre osebire de ultimul raport. Cu toții împreună am fost de acord că cel mai important um, subiect este cel al um, schimbării Constituției, corupția, justiția, mass media, educația și reforma structurală pentru crearea unui spațiu economic unic. O problemă însă nu a fost încă rezolvată. Bosnia și Herțegovina este ă, singura țară care nu permite accesul pe teritoriul său kosovarilor. Este de neînțeleg, de neînțeles mulți kosovari fac parte din minoritatea bosniacă și nu pot să-și viziteze rudele pentru că documentele lor nu sunt, uh, nu sunt uh, recunoscute. Este gluma secolului. Aceștia pot să călătorească în Serbia, dar nu în Bosnia și Herțegovina. La final, încă un lucru foarte serios. Uh, un lucru nu existat în uh, text inițial, și anume un apel către uh, guvernele statelor membre și ale uh, ministrilor de externe să fie mai prezenți în Bosnia și Herțegovina, să arate mai mult interes față de această țară. Nu este suficient ca Comisia Europeană să fie, nu este suficient să fie prezentă numai Lady Ashton. Toată lumea își face treaba foarte bine, dar uh, când vine un prim-ministru sau un cancelar uh, în această țară și uh, ține un discurs, așa cum au făcut-o de multe ori în Serbia, atunci politicienii vor înțelege până la urmă că ceea ce le cere comisia trebuie dus la bun sfârșit. Și oamenii uh, nu ar mai avea această senzație că au fost uitați. Prezența comisiei nu este suficientă pentru că uh, ea este prezentă de foarte mult timp, iar politicienii nu uh, răspund la prezența ei. Este nevoie ca un politician uh, important, european, să meargă acolo și să spună puneți-vă în sfârșit pe treabă, lucrurile trebuie făcute. Mă, bucur fapt, mă bucură faptul că colegii au fost de acord cu această propunere. Sper să sprijiniți compromisurile, astfel mâine vom avea un vot uh, scurt pentru un raport reușit împreună. Mulțumesc, spune domnul președinte. Avem șapte persoane înscrise la cuvânt și mai avem câteva rapoarte de discutat în puținul timp ce ne rămâne. Deci am să îi rog pe colegi să se gândească dacă vor neapărat să intervină, pentru că dacă vom avea tot atâția vorbitori la toate rapoartele, atunci va fi, va fi greu. Vom reuși dacă fiecare se rezumă la un minut, un minut și jumătate, iată. Uh, Silvia este mai generos. Ana Gomes. Ana Gomes. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele unei colege care vă transmite scuze, nu poate fi prezent. În ce privește raportul acesta intermediar, vedem că, într-adevăr, nu s-a remarcat un progres deosebit în 2013 în Bosnia-Herzegovina. <clears throat> Nu e ceva nou când spunem că țara întârzie față de vecinii din uh, zona respectivă în ce privește apropierea de Uniunea Europeană. Noi credem că progresul integrării are nevoie urgentă de a fi uh, plasat ca prioritate pe agenda UE, pentru că e un instrument pentru a asigura pacea și prosperitatea în Balcanii Occidentali și în această privință <clears throat> nu înțelegem și aș dori să o întreb pe doamna raportor, pe doamna PAC, de ce are o poziție negativă în legătură cu amendamentul nostru cu numărul 6 cel care subliniază faptul că perspectiva aderării la Uniunea Europeană ar trebui să fie oferită Bosniei Herzegovina ca țară unică, pentru că despre asta cred că e vorba. Considerăm de asemenea că un angajament pe mai departe din partea funcționarilor europeni un angajament mai mare din partea șefilor de stat și de guvern și a miniștrilor de externe ar fi de salutat. În ce privește reformele constituționale, considerăm că alegerile din 2014 se apropie rapid și Bosnia trebuie să accelereze implementarea jurisprudenței și să opereze reforme în legea electorală pentru a avea alegeri corecte, libere dar aceste reforme sunt indispensabile pentru a transforma Bosnia-Herzegovina într-un stat pe deplin funcțional și eficace. Ar trebui să fie o prioritate absolută pentru liderii politici ai țării. În legătură cu combaterea corupției, acesta trebuie să fie <clears throat> pe un loc uh, de frunte în agenda politică și salutăm sprijinul din alte grupuri pentru amendamentul 72 pentru amendamentul 3 pentru a sublinia angajamentul Parlamentului European de a combate corupția în Bosnia-Herzegovina pentru a face un apel ca delegația europeană să asigure sprijin tehnic. În concluzie, considerăm că am reușit să redactăm un raport care arată că suntem foarte angajați pentru procesul integrării europene, dar ne așteptăm ca și liderii din Bosnia-Herzegovina să facă eforturi nu e pentru binele nostru, ci pentru binele lor și al cetățenilor lor. Mulțumesc. Thank you, Mr. Chair. Doamna Cornelisen, mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc foarte mult doamnei PAC pentru un raport echilibrat. E puțin descurajator, dar situația este și ea. Îmi pare rău că n-am fost la întâlnirea în care s-a discutat compromisul, nu-mi stă în uh, obicei și mulțumesc colegilor că au ținut cont de propunerile mele sau de majoritatea acestora. Sunt de acord cu observațiile făcute de doamna Pac acum câteva momente. Lipsa de progrese din Bosnia și Herzegovina e extrem de regretabilă. Politicienii trebuie să treacă de interesele mărunte și să coopereze pentru viitor și pentru viitorul locuitorilor. Acest raport de compromis este echilibrat și compromisul 3 care cere comunității internaționale să intensifice o mai mare atenție. Uneori se pare că cu atâtea chestiuni urgente, Bosnia și Herțegovina rămâne oarecum în afara agendei. Sprijinim toate compromisurile, cu excepția compromisului numărul 11, pentru că acolo se spune și să garanteze drepturi egale pentru toate popoarele uh, constitutive în uh, radio și televiziune, ceea ce cred că nu este nu corespunde cu uh, hotărârea sedii Vinci. Mm, e vorba și de romi și de alte persoane care trebuie să fie în radio și televiziune. Și o ultimă observație din partea grupului S și D, deși lupta împotriva corupției e extrem de importantă și trebuie să îi se acordă o anumită prioritate. În amendamentul oral se spune că ar trebui să fie prioritatea absolută. Cred că sunt mai multe candidate la această poziție de prioritate absolută și dacă eventual ați elimina cuvântul absolut, am putea sprijini. Altfel am avea o problemă. Mulțumim, domnul Cucan, acum un minut și jumătate, un exemplu foarte bun pe care să-l urmați. Mulțumesc, raport bun, concis, echilibrat, care reflectă situația din țară. Apreciez tonul pozitiv al raportului. Legea electorală importantă, după cum a spus și doamna Gomes, octombrie 2014 se apropie și legea electorală trebuie să fie gata pentru acest moment. Cred că acest raport dă mesajul cel mai important și anume că elita politică și nu populația țării cea care este răspunzătoare de blocajul, uh, de stagnarea din Bosnia-Herzegovina. Mecanismul de coordonare este foarte important. O Bosnia-Herzegovina cu un glas la masa negocierilor. E important ca participarea societății civile să se consolideze, e foarte important în banii aluca Republica Srpska mi s-au dat multe telefoane, e o alarmă falsă pentru că există impresia că am face o presiune pentru o mai mare centralizare a țării. Nu e adevărat, le am citit cu atenție și nu există în raport. Doamna PAC cere ca reformele constituționale să se facă, dar ca țara să fie mai funcțională și mai puțin împovărată pe plan administrativ. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, un minut și 25 de secunde, foarte bine. Domnul Stier. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. Bosnia-Herzegovina <clears throat> stagnează și motivul pentru care se întâmplă acest lucru motivul nu e legat de cetățenii Bosnia-Herzegovina, ci separatismul și centralismul sunt motivele acestei stagnări. Din acest motiv, doamna raportor, pe bună dreptate a subliniat în amendamentul 19 faptul că Bosnia-Herzegovina ar trebui să continue pe calea apropierii de Uniunea Europeană pe baza principiului federalismului. Am subliniat și eu acest lucru în amendamentele pe care le-am depus și în <clears throat> discursurile ținute în public, și anume că federalismul este cheie pentru integrarea Bosnii-Herzegovina în Uniunea Europeană. Din acest motiv am fost atacat de ambele părți, din Republica Srpska, din mass media, cum ar fi Glas Srpska, și din partea Bosniei mass media mai radicală care se ocupă de toate problemele și nu doar de integrarea europeană a Bosnia-Herzegovina. Așadar, e nevoie și de o politică comună a Uniunii Europene față de Bosnia și majoritatea compromisurilor propuse aici reflectă și ceea ce doream eu să subliniez, principiul federalismului, iar în compromisul cu numărul 12, nu s-a vorbit despre segregare, o formulare mai bună a fost în textul anterior. Cu toate acestea vreau să subliniez din nou faptul că Bosnia-Herzegovina integrarea ei va depinde de federalism, iar atacurile îndreptate împotriva acesteia arată în continuare faptul că elita politică din Bosnia nu s-a ridicat la înălțimea provocărilor. Domnul Picula. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări doamnei uh, raportor, doamna Pac. Aș vrea să spun că reformele care ar putea să fie aplicate în Bosnia-Herzegovina mm, nu au fost primite în mod favorabil. Croația a devenit membru a Uniunii Europene și are o graniță de 1000 de kilometri care a devenit o frontieră a Uniunii Europene. Cu toate acestea, <clears throat> vecinătatea cu Bosnia-Herzegovina implică și responsabilități și îndatoriri. După discuțiile domnului comisar Fule cu elita politică din Bosnia, ne-am așteptat la unele modificări care nu s-au realizat, iar Bosnia și Herzegovina <clears throat> rămâne în urmă printre țările candidate. Regret faptul că situația a rămas neschimbată pentru că Bosnia este acum blocată din cauza acestea rămâne în urmă și a blocajului dintre liderii din Bosnia. Deci fac un apel la lideri să înceapă să acționeze în interesul poporului lor. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Bulianici. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc, domnule Pac, pentru un raport echilibrat, realist și prietenos pentru că încearcă să ajute țara să devină o țară normală și funcțională. S-a organizat pe baza acordului de pace de la Dayton, care nu este o bază solidă, ar trebui să se revizuiască prin reformele constituționale propuse în raport. N-aș visa și nu cred că cineva de aici ar putea să sugereze celor din Bosnia-Herzegovina ce fel de federație sau de țară ar trebui să aibă acolo. Este problema lor, ei ar trebui să decidă în aceste privințe și nu noi, dar ei ar trebui să decidă și să aibă o singură țară, indiferent cum ar arăta țara respectivă. Există sute de probleme cu sute de miniștri, cu diverse atitudini și în principal elita politică care nu acceptă compromisurile ca mijloc de funcționare. Ar trebui să aibă un consens în legătură cu această cale europeană, dar și să accepte compromisurile. Există o parte a raportului cu care nu sunt de acord. Raportul sugerează că privatizarea ar trebui să fie accelerată în țară. Eu nu cred că au nevoie de acest lucru. Au suficiente probleme și fără privatizare. În momentul actual, probleme cu corupția, criminalitatea organizată, traficul, diverse probleme cu vecinii și nu au nevoie de încă o problemă cu privatizarea în această situație. Mulțumesc. Doamna Copan. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint. Vreau să o felicit pe Doris Pack pentru un raport excelent, în jurul căruia există un consens larg în Parlament. Câteva observații rapide. Mai întâi, asistăm la o incapacitate a liderilor politici din țară să ajungă la o poziție comună. Cred că n-ar trebui să abandonăm proiectul unei Bosnii-Herzegovina unită, nici uh, să ne abandonăm pe cetățeni și sunt de acord cu domnul Cucan în ceea ce tocmai a spus. Trebuie să insistăm asupra reformei constituționale, să încercăm să comunicăm direct cu societatea civilă. Dacă politicienii nu sunt la înălțimea <clears throat> ambițiilor unei Bosnii Europene Unite, sunt convinsă și știu că cetățenii acestei țări sunt. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule Broc. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Pac pentru raport. Doamna Pac a sprijinit Bosnia-Herzegovina în drumul ei spre Uniunea Europeană. Cred că și colegii croați vor fi de acord cu mine că n-ar trebui să existe o nedreptate istorică <clears throat> și să fie ultimul vagon al trenului Bosnia-Herzegovina, al acestui tren care se apropie de Uniunea Europeană. Acordul de asociere și stabilizare încă nu a intrat în vigoare și consider că uh, decizia în uh, cauza Sejdici Vinci trebuie să fie privită în sensul că trebuie să asigure egalitatea și poziția constituțională a croaților, pentru că sunt unul dintre popoarele constitutive din Bosnia-Herzegovina și nu trebuie să fie în detrimentul lor. Regret de asemenea faptul că a existat o suspendare a finanțării IPA, mare parte a acestei finanțări pentru Bosnia, ceea ce reduce viitorul european al Bosniei și nu îmbunătățește sau nu contribuie la progres. Când discutăm cu liderii politici din Bosnia-Herzegovina e nevoie de nivelul federal pentru coordonarea proiectelor europene din Bosnia. Aș vrea de asemenea să văd că Uniunea Europeană are un impact asupra soluționării unora dintre problemele în suspensie. Protocolul privind acordul de asociere și stabilizare și de asemenea să aibă un impact asupra guvernului din Bosnia pentru a îmbunătăți standardele de mediu, de exemplu, în rafineria de la Bosanska Brod, care pune în pericol uh, sănătatea locuitorilor. Mulțumesc. Domnul Fajon. Doamna Fajon. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu aș vrea să o felicit pe doamna raportor. Sunt dezamăgită de lipsa de succes a reuniunii de vineri din Sarajevo. Liderii politici, în mod evident, nu pot găsi o soluție. De fapt, nu au voința politică pentru a găsi o soluție. De, cur... de ceva timp în Sarajevo am spus că recunoașterea de către comunitatea internațională uh, din, uh, a alegerilor uh, este pusă sub semnul întrebării dacă nu se pune în, aplică, în aplicare această hotărâre Sedici Fincii. Uh, politicienii trebuie să lucreze în interesul cetățenilor și nu pot decât să mă raliez apelului raportoarei de a fi mai prezenți în Bosnia-Herzegovina. Uniunea Europeană trebuie să uh, Um, aibă același mesaj către Bosnia și Herțegovina. Ultimul raport însă de la Frontex ne arată că anul trecut față de anul dinainte, numărul solicitanților de azil din Bosnia a scăzut. Este o veste bună din uh, Bosnia și Herțegovina și ar trebui să facem tot ce putem astfel încât să nu se ajungă la abuzuri în această regiune. Uh, um, Domnul Tenoc, mulțumesc, domnule președinte. Eu mă întreb dacă Bosnia-Herzegovina este o democrație, până la urmă cine alege politicienii? Oamenii îi aleg, își aleg oamenii pe care și-i doresc, lucrurile se dovedesc a fi dificile, dar e decizia celor din Bosnia-Herzegovina. În ciuda acestora, admir tenacitatea și uh, devotamentul față de această cauză pe care îl vedem din partea lui Doris Peck. Am fost întotdeauna destul de sceptic în ceea ce privește succesul acestei situații, așa că nu mă miră deloc lipsa de unitate. M-aș fi bucurat să mă înșel, dar având uh, în vedere nivelul de implicare după războiul civil, e puțin surprinzător că vedem uh, situația aceasta problematică dacă ar fi fost o țară unitară, situația ar fi fost diferită. Este o federație și, după părerea mea, aceasta ar trebui să fie una descentralizată, pe stil belgian mai degrabă. Ideea că vei avea un guvern puternic în Sarajevo nu cred că va rămâne valabil, având în vedere diferențele dintre circumscripții. Însă, așa stau lucrurile în realitate în politică. Grupul meu este de acord cu raportul, cu amendamentele de compromis și, sigur, suntem de acord cu uh, sprijinirea Bosniei-Herzegovine ca viitoare țară candidată și sperăm ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Dar asta nu înseamnă că uh, Cred că o să se întâmple în curând acest lucru. Există multe provocări care trebuie rezolvate înainte și între timp tot ce putem face este să sperăm spre mai bine. Am avut o intervenție din partea GUE și aș vrea să mă refer la asta. Nu știu exact la ce aliniat se referă, dar fără îndoială undeva se cere privatizarea și dereglementarea. Și cred că asta ar fi un lucru bun mai degrabă decât rău. Mi-ar plăcea să îmi spună Doris unde se găsește, dar altfel este un raport echilibrat care acoperă principalele aspecte, combaterea corupției, criminalitatea organizată, îmbunătățirea administrației, protejarea drepturilor minorităților și uh, dirijarea țării înspre valorile euroatlantice. Dar sigur, asta rămâne de văzut. domnul Bachi din partea comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem de acord cu analiza făcută de raportor în ceea ce privește situația economică și politică din Bosnia și Herțegovina, inclusiv îndreptarea către agenda europeană. În 2013 s-au făcut progrese în ceea ce privește foaia de parcurs către aderare, lucru subliniat și în raport și în discuțiile pe care le-am auzit astăzi cu privire la implementarea hotărârii din cauza Sedici Fincii și acordul interimar privind aderarea Croației. Exercițiul de facilitare Sedici Vinci este în curs de derulare, după cum știm, și în ciuda faptului că liderii politici și Comisia uh, au făcut eforturi uh, fără să ajungă la rezultate tangibile, Comisia va continua să sprijine acel proces de facilitare. Rezoluția este importantă în sensul că foarte clar stabilește care sunt preocupările cu care Comisia este de acord, preocupările Parlamentului, prezintă acest lucru partenerilor din Bosnia-Herzegovina și amendamentul de compromis numărul 3, unde se cere angajament continuu din partea instituțiilor europene, uh, Comisia este de acord și credem că este o idee bună. Apoi, în ceea ce privește EPA, Comisia a adoptat înainte de Crăciun un program pentru 32 de milioane de euro. Prin urmare, sub cele 87 de milioane la care ne gândisem inițial, accentul se pune pe minoritățile rome, nevoile cetățenilor, dialogul pentru justiție și un aspect important pentru noi este IPA 2, unde Continuă să lipsească temeiul adecvat în ceea ce privește coordonarea din partea partenerilor noștri de a se implica în dialogul pentru pregătirea IPA 2. E nevoie de un dialog structurat și uh, atunci când vom discuta acest lucru cu comisarul Fule, vom discuta și cum să abordăm implementarea în ceea ce privește Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc! Gomes nicht da, vielleicht Doamna Pac, da, doamna Gomes nu mai este, dar poate că puteți să-i spuneți că nu resping conținutul, ci spun numai că doamna Boscurt repete ceea ce spun eu în, uh, în primul meu amendament. Eu spun, îmi modific propriul punct A, uh, whereas uh, the EU continues to be committed to the country's membership și așa mai departe, continui să spun Uniunea Europeană continuă să fie, um, să se angajeze uh, către o uh, Bosnie și Herțegovină unită uh, și puternică și cu o perspectivă europeană. Mi se pare că este mai puternic decât ceea ce a propus doamna Boscurt. În amendamentul său, doamna Boscurt a făcut o referire la Serbia și Kosovo. Eu cred că nu trebuie să introducem astfel de lucruri. Trebuie să judecăm Bosnia așa cum este și să nu uh, introducem lucruri care nu au nimic de a face cu uh, ceea ce discutăm în acest raport. Eu nu sunt împotriva unei țări, spun uh, împotriva mm, conceptului o țară unică. Spun o Bosnie și Herțegovină unită. Sunt împotriva numai dacă amendamentul meu nu este acceptat. Äh, Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi este punctul 5, iar colegul Richard Howitt are cuvântul pentru acest punct. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că v-ați înșelat când ați spus că punctul culminant este raportul doamnei PAC. Probabil vă referați la mine. Uh, niciodată, așa cum am stabilit cu doamna PAC, nu am concurat unul potriva celorlalt pentru uh, sentimentele dumneavoastră. Bun, haideți să discutăm acum de chestiunile de care sunt eu responsabil. Așa cum am spus, eu am propus un amendament orizontal în care să se menționeze în titlu fosta Republică Iugoslavă Macedoniei, titlu convenit uh, pe baza acordului ONU și în text să se menționeze odată ter- termenul macedonian pe care l-am acceptat anul trecut, a fost adoptat și de comisie și care este la fel consecvent cu acordul ONU și că toate celelalte referințe la nume vor fi neutre folosind expresii cum ar fi țara, sa și așa mai departe, pentru ca textul nostru să nu devină uh, un joc de fotbal politic uh, în care să ne trezim în toate părțile. Asta a fost propunerea mea. În ceea ce privește celelalte soluții de compromis, numărul 2 a fost uh, a constat într-o invitație către președinția Elena. Mulți colegi sunt de acord cu mine că e o ocazie bună să uh, le cerem să ne ajute să înregistrăm progrese, lucru foarte bun. Domnul Kirilov mi-a răspuns, domnul Vulionici la fel. Mi-a spus că începerea acestor dialoguri va ajuta la relațiile de vecinătate între țări și s-a subliniat, domnul Kovaciov a spus că există politici în vigoare care reprezintă o barieră în calea progresului. Compromisul 3, în ceea ce privește situația actuală a proceselor de reformă, pot să adopt acest compromis. Domnul Salavracos a propus un amendament și anume ca achiul să fie într-un final implementat în totalitate și există și un amendament din partea mea în care am spus că există un nivel destul de ridicat de aliniere la achi pentru această etapă a procesului de aderare. Compromisul 4 din partea colegilor din comisie în ceea ce privește bunele relații de vecinătate, amendamentul domnului Cope sunt gata să-l adopt Acolo se spune că preferabil chestiunea numelui trebuie să fie rezolvată înainte de aderare. Uh, o să sprijin și sugestia domnului Fule că poate să fie un subiect abordat după deschiderea discuțiilor, dar pentru doamna Cope cred că termenul preferably de preferință este uh, cea mai bună soluție și o să sprijin această idee. Și apoi mai avem un amendament unde se cer rezultate concrete. Doamna Gianacu și domnul Picolo uh, se referă la termenul essential uh, și evitarea acțiunilor și declarațiilor negative. În ceea ce privește compromisul 5, privind numele, Sper că putem continua ce am făcut de-a lungul timpului, să spunem că aspectele bilaterale nu joacă niciun rol în procesul de aderare, dar având în vedere problema aceasta a numelui, sunt gata să uh, susțin uh, sugestiile făcute, conform cărora trebuie să spunem că e esențial să recunoaștem progresele făcute, chiar dacă procesul nu este încă finalizat și uh, să recunoaștem nevoia unei voințe politice concrete. Amendamentul 6, în ceea ce privește disputa privind numele, sunt de acord cu domnul Vulianev și domnul Cumuțacos. Uh, privind uh, cerința de a constata progrese cât mai repede. Termenul eforturi, așa cum a sugerat doamna Copa, va fi luată în considerare, să vorbim și să luăm în considerare și decizia Tribunalului Penal Internațional, cum a sugerat doamna Macovei și propunerea doamnei Gianacu de a spune că UE și țările trebuie să explice uh, avantajele Uh, rezolvării chestiunii acesteia a numelui. Compromisul 7. Vreți, vreți să mai intru în detalii sau să mă refer doar la aspectele importante? Bun, tocmai mi-ați uh, dat o indicație. O să mă refer doar la cele mai importante. Uh, apoi, progresul în ceea ce privește relațiile cu Bulgaria, domnul Kirilov, doamna Lupceva și domnul Ilceva au făcut sugestii, mai ales în ceea ce privește încercarea de a ajunge la un acord in good time sau in due time între cele două tărți. Doamna Kovacov, domnul Kirilov au sugerat amendamente. Sper să considere că le-am abordat în mod echitabil, în asigurând un text consecvent. În ceea ce privește alegerile, compromisul nouă, în esență eu aș vrea să păstrez accentul pe implementarea completă a recomandărilor OSCE-ODIR, am folosit termenul accountability, sugerat de domnul Salavraco și alții, în ceea ce privește servicii uh, independente și achiziții publice. O serie de amendamente au fost luate în considerare, nu o să le numesc aici. În ceea ce privește aspectul acesta al uh, rămânerii în urmă, am uh, acceptat sugestia domnului Tenoc în acest sens și domnul Vulianici în ceea ce privește naționalismul. Dați-mi voie să explic, fiindcă știu că a dat naștere la anumite neînțelegeri. Nu acuzăm nici țara, nici pe nimeni din țară de ultranaționalism. Tot ce am spus acolo este că ultranaționalismul este un lucru cu care Europa n-ar fi de acord oriunde ar apărea. Și sugestia mea a fost să folosim expresia ultra, pentru că naționalismul uh, uneori este confundat cu patriotismul absolut acceptabil și de aceea am pus ultranaționalism ce deci am folosit acest termen. În ceea ce privește uh, limbile, asta e o mare problemă în țară și niciodată n-a existat nicio intenție din partea mea sau altora să înlăturăm termenul macedonian din uh, texte în ceea ce privește patrimoniul cultural, istoric și așa mai departe. Amendamentul propus redă dorința de a încuraja comunitățile să își învețe limbile reciproc. Și când vorbim despre educație bilingvă, conform sugestiei doamnei Cornelia și a grupului grec, asta nu înseamnă că se cere sau că așteptăm educație bilingvă pentru toți elevii în întreaga țară. Este doar o încurajare în contextul uh, procesului integrat de educație pentru toată lumea. Și cred că este un compromis echitabil, pozitiv și constructiv. Apoi, chestiunile care țin de presa liberă reprezintă cele mai mari probleme, aș zice, pentru noi. Legea presei a fost adoptată pe 26 decembrie și apoi au fost introduse săptămâna trecută în Parlament amendamente uh, și vor fi uh, adoptate săptămâna aceasta, de aceea o să vin cu un nou amendament oral pe baza informațiilor primite azi dimineață. Să nu menționăm legea specifică a mass media și să vorbim uh, despre amendamente la legea mass mediei pentru a ne asigura că nu avem un text perimat. Și o să vă citesc uh, aspectele cheie. Is to adopt safeguards in, two words deleted, media law in this respect urges the current media law to be subject to further consultation and dialogue, one word deleted, so that such important reforms are agreed only with broad support across the country's journalistic community. I hope that Cam asta, cam asta este textul, sper să nu dea naștere la controverse eh. și că se va bucura de sprijin din partea tuturor colegilor din comisie. Și apoi mai sunt câteva alte aspecte esențiale pe care o să le menționez, combaterea corupției și reforma sistemului judiciar. Există două aliniate separare. Uh, am introdus amendamentele doamnei Macovei în mare parte în acest sens. Accept toate amendamentele în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și aspectele sociale și am încercat să formez un text coerent și în concordanță cu propunerile domnului Fon și domnului Fayon. Eh, chestiunile de gen, știu că este un subiect sensibil pentru colegii din PPE în special, privind modul în care legea privind întreruperea sarcinii a fost eh, discutată în Parlament fără să existe consultări. Când am prezentat în prima zi raportul și astăzi, am spus foarte clar că eu nu spun că Parlamentul sau Uniunea Europeană sprijină o sau alta pe acest subiect. E un subiect sensibil care nu face parte din tratatul cu UE. Am vrut doar să menționez necesitatea unui proces parlamentar pentru a respecta poziția Parlamentului. Am convenit în acest sens că va exista o listă de vot, astfel încât punctul să fie adoptat înainte și astfel încât membrii PP-ului să poată vota clar pe acel subiect așa cum doresc. Eu sper că Asta va face parte din compromisul final. Per ansamblu, domnule președinte, Există un număr mare de amendamente, așa cum se întâmplă întotdeauna. Multe dintre ele, zic eu, au fost constructive. Vreau să le mulțumesc colegilor din Grecia și Bulgaria. Sper că sunteți de părere că amendamentele dumneavoastră au fost integrate de mine în totalitate sau în parte fără a fie în detrimentul textului. Am menționat relațiile de vecinătate, bunele relații de vecinătate și sper să mă pot bucura de sprijinul dumneavoastră la vot. Mulțumesc! First of all, the list is closed. We have... În primul rând, lista vorbitorilor este închisă. Avem 13 persoane înscrise. În al doilea rând, un minut pe persoană. Domnule Cucan, Domnule Cucan, da. Vă rog, sunt raportor din umbră, un pic mai mult decât un minut și 25. Președintele, da, numele țării este foarte lung, vă dau puțin mai mult timp. Mulțumesc pentru generozitate, spune domnul Cucan. De mai multe ori am spus că aș dori să avem un raport echilibrat care să exprime sprijinul nostru față de integrarea țării, însă în același timp analizăm, trebuie să analizăm în mod realist evoluțiile țării. țării. Noi cred că trebuie, ar trebui să avem o abordare constructivă pentru a încuraja, uh, a încuraja poporul macedonean să continue pe calea progresului, însă în același timp să subliniem problemele și provocările cu care se confruntă țara. Aș dori să-i mulțumesc domnului Howitt pentru că a păstrat această linie, dar aș dori să mulțumesc și colegilor pentru amendamentele depuse care uh, contribuie la îmbunătățirea raportului. Cred că nu ar fi posibil să evităm în totalitate uh, poziții diferite pe acest uh, subiect, mai ales când discutam cu, discutam, am discutat cu unii colegi, printre altele bulgari, dar cred că am ajuns la acorduri bune. Uh, am apreciat atmosfera foarte pozitivă de la reuniunile uh, raportorilor și raportorilor din umbră. Apoi, în ceea ce privește alte subiecte, sprijin uh, apelul de a deschide negocierile cu Macedonia. De asemenea, solicităm președinției Elene să facă progrese în negocierile cu această țară. De asemenea, trebuie să nu uităm că odată cu integrarea Macedoniei, testăm limitele credibilității Uniunii Europene pentru procesul de integrare în regiune. Aș dori să subliniez și importanța implementării recomandărilor de la Comisia de Anchetă Parlamentară și importanța de a menține un dialog politic între putere și opoziție. Atât guvernul cât și opoziția, din punctul meu de vedere, ar trebui să își asume un angajament față de procesul de integrare al țării. O întrebare față de raportor. Când vorbim despre bilingvism, asta înseamnă că o parte a populației trebuie să învețe albaneza? Eu sunt în Slovacia și dacă mi-ar spune cineva că trebuie să învăț uh, maghiară, eu aș protesta. Richard, poate ne poți explica. Dar poate ar trebui totuși să discutăm acest text sau să, să precizăm uh, mai bine lucrurile. Mulțumesc. Iată, v-ați distrus uh, bună imagine de persoană care respectă timpul de vorbire, spune președintele. Doamna Cornelison acum. Mulțumesc. Pe scurt. Felicitări raportorului uh, pentru acest raport de progres uh, care este cel mai delicat dintre toate. Câteva observații și anume mai degrabă un apel de sprijin pentru amendamente. Uh, în primul rând, față de amendamentul 53, care spune name with a geographical qualifier put forward by the UN envoy and believes it a good basis for a compromise provided that Macedonian nationality, identity, culture and language are not questioned. Let's use this last report. Da, să folosim acest ultim raport al mandatului nostru referitor la Macedonia pentru a putea face o declarație pozitivă și concretă în calitate de Parlament. Sper că vom obține un, uh, uh un sprijin pentru acest amendament. Mă întrebam de asemenea cum propune raportorul să abordăm anumite amendamente din partea domnului Vulianici, 141, 143, 163 și 167 pe subiecte foarte importante ce țin de mediu și de gestiunea apei în mod special. Este vorba de lipsa de gestiune în domeniul mediului și lipsa strategiei energetice. Ce fel de politici uh, sunt prevăzute și um, ce se întâmplă cu um, barajele care urmează să fie construite în rezerve naturale. Mă întreb ce părere are raportorul despre asta. Domnul Tanăc. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit uh, îl felicit pe colegul Howitt, a făcut un, o încercare foarte bună de a aborda unul dintre rapoartele dificile, delicate, referitor la obstacolele ce stau în fața acestei țări pentru a ajunge la un moment dat să adere la Uniunea Europeană. Grupul meu întotdeauna a sprijinit aspirațiile euroatlantice ale Macedoniei. Niciodată nu am înțeles uh, această chestiune a numelui și sperăm că acest obstacol poate fi depășit. Mă atrag, mă atrag uh, amendamentele uh, Cornelison pentru a găsi o cale de ieșire din acest impas. Ne vom uh, abține referitor la uh, uh, amendamentele ce țin de obiecțiile bulgarilor față de ceea ce se întâmplă în Macedonia. Și, în plus, avem o obiecție care chiar ne îngrijorează față de compromisul 12 referitor la bilingvismul obligatoriu. Mi-amintesc că am băut ceai odată cu președintele Macedoniei care mi-a spus că într-o bună zi engleza va fi lingua franca în Balcanii de Vest, între diferitele com- um, comunități. Ideea de a-i forța pe oameni să învețe limba celorlalți mi se pare că, este, că merge prea departe. Și ca uh, persoană care mm, sunt interesată de Slovacia, uh, pot să vă spun că limba oficială acolo este slovaca. Bineînțeles, se fac concesii față de Um, maghiară, în Slovacia. La fel se fac față de albaneză în Macedonia, dar cred că ne-am uh, implicat prea mult în afacerile interne ale unui stat dacă le-am spune ce fel de limbi trebuie să predea în școlile din jurisdicția lor. Deci eu nu voi sprijini amendamentul de compromis 12. Poate că Richard poate să clarifice ce vrea să spună exact față, referitor la uh, predarea limbii albaneze. Președintele, ați depășit timpul cu un minut. Domnul Teanăc, da, referitor la întreruperea sarcinii, nu noi trebuie să discutăm uh, problema avortului. Președintele întrerupe vorbitorul. Am să vă întrerup, pentru că dacă nu, nu vom reuși să respectăm timpul și nu vom reuși să discutăm tot ce avem de discutat. Vă rog, un minut, domnul Vulianici. Tocmai ați vorbit două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să mulțumesc raportorului pentru un raport cuprinzător și cu bune intenții. Problema cu Macedonia și rezolvarea acestei probleme. Este un caz uh, de școală. Acum se pot rezolva lucrurile dacă se dorește. Trebuie să ajutăm Macedonia să depășească această, um, acest obstacol al numelui. Și ce moment mai oportun decât sub uh, președinție Elenă? Mi se pare momentul oportun. Este vorba de o țară care a făcut foarte multe progrese și a dat uh, dovadă de foarte multă voință pentru a face reforme, dar s-a blocat pe acest subiect al numelui. Și ce face? Se întoarce către trecut. Ce ar putea face de altfel? Dacă vrei să dacă vrem să ajutăm această țară să privească înspre viitor, trebuie să o sprijinim și Grecii trebuie să facă asta. Relațiile cu vecinii sunt esențiale, mai ales din cauza uh, situației geopolitice din Macedonia. Știm cum arată harta, care sunt vecinii. Ar trebui să aibă relații excelente cu vecinii, însă Uniunea Europeană și această comisie sunt uh, dispuși să ajute această țară. Acum vă asigur că am să vă întrerup după un minut, pentru că altfel nu vom putea să ne respectăm programul. Domnul Salavracos. Be a good example. Ευχαριστώ κύριε You have spoken the longest time. Dumneavoastră ați vorbit uh, cel mai mult timp, domnule Tanăc. Dar știu, bineînțeles, că contribuția noastră este cea mai importantă. Domnul Salavracos. Poate dacă am avea un uh, un raport despre insulele Malvine, uh, s-ar um, s-ar pozițiile ar fi mai ușor de înțeles unii ar fi și alții nu de acord cu ideea ca Regatul Unit să, uh, aibă un, să fi făcut un război acolo. Au existat opt guverne în ultima perioadă și unul singur a insistat asupra unui nume grec. Poate că nu ați înțeles, dar acest stat este gestionat de către comuniștii greci care au plecat din Grecia în timpul războiului civil și totuși doresc să, re, uh, să recucerească Tesaloniki. Încă nu au reușit. Încearcă să recreeze probleme care nu existau. Așa cum putem critica uh, englezii cu insulele Malvine, același lucru putem să-l spunem referitor la uh, Macedonia. Președintele, vă rog să încetați. Da. Naravno, za osobito žaljenje je još jedno odgađanje početka pregovora sa Makedonijom usprkos preporukama Europskog parlamenta. Domnul Picula, da, este o nouă întârziere referitoare la negocierile cu Macedonia, dincolo de recomandările făcute de Consiliu. Însă există și evoluții pozitive care vor duce Macedonia la un progres. Asta nu înseamnă că trebuie să ignorăm problemele referitoare la abuzul resurselor administrative și, uh, bineînțeles, corupția foarte răspândită. Partidele politice trebuie să fie mai transparente și, în plus, trebuie respectată libertatea de exprimare și trebuie să subliniem și problemele uh, în administrația țării și la nivelul guvernării. Însă raportul de progres ne arată că poporul macedonian este pro-european, iar acest lucru trebuie să fie salutat de către instituțiile europene. Thank you, Chairman. Richard, thank you very much. Următorul vorbitor, mulțumesc foarte mult, Richard, pentru toate eforturile. Înțelegem frustrarea multor cetățeni macedoneni că nu există progrese în ce privește începerea negocierilor de aderare, dar, de cealaltă parte, avem impresia că autoritățile din Macedonia au uh, reacționat doar selectiv la recomandările noastre și uh, nu au ținut cont de recomandări legate de relațiile cu țările învecinate. Aș vrea să subliniez un singur aspect în legătură cu acordul bilateral între Sofia și Scopie, care trebuie să fie semnat. Există două puncte, două obstacole. <clears throat> Faptul că guvernul n-ar dori să repete declarația din 1989 între Bulgaria și Macedonia în ce privește paragraful 49 din Constituție, care să nu reprezintă o amenințare pentru Bulgaria și al doilea aspect, administrația, domnul Crăieschi, nu vrea să dea curs recomandărilor Parlamentului nostru în ce privește dezbaterea istorică. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Stier. Mulțumesc, domnule președinte. Mesajul central al acestei rezoluții este acela că Macedonia, cât de curând posibil, trebuie să înceapă negocieri cu Uniunea Europeană. Suntem cu toții la curent de problema legată de denumirea țării, dar aceasta nu face parte din ordinea noastră de zi. Dacă avem intenția de a utiliza chestiunea <clears throat> aderării la Uniunea Europeană pentru a rezolva problemele noastre bilaterale, cred că nu ajungem nicăieri. În al doilea rând, vreau să sprijin ce a spus domnul Cuca în legătură cu aspectele și problemele lingvistice. Trebuie să avem o formulare și termeni mult mai preciși. Mulțumesc. domnul Begovi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-l felicit pe colegul meu, domnul Howitt, și subscriu la evaluarea făcută de colegul Știr în legătură cu experiența Croației, care ne face să considerăm Macedonia ca partener în procesul de aderare. Am început în același timp și considerăm că nu e bine ca după mai mulți ani după ce Comisia a emis o recomandare și cu toate acestea negocierile nu s-au deschis. Spun asta gândindu-mă în special la președinția Elena. Grecia a făcut un gest foarte important în 2003 când era la președinție data trecută, a permis Croației să avanseze rapid în aceste negocieri de aderare și noi nu vom uita niciodată acest lucru. Iată de ce mi se pare că acum, 11 ani mai târziu, suntem în momentul propice pentru a se face un nou gest și pentru a evita cu orice preț de a polua procesul aderării cu problemele bilaterale. Lucrurile nu pot avansa în regiune decât dacă acest proces progreseze cu adevărat. Mulțumesc! Doamna Liu, ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să-l felicităm pe domnul Howitt în legătură cu un raport foarte bun. Știm că e o chestiune foarte delicată și vedem că progresele au fost uh, încetinite. Înțeleg că unele dintre propuneri pot fi incluse în amendamentele de compromis și consider că e o soluție foarte bună. Cu toate acestea, amendamentul oral mi-a atras atenția. Amendamentul legat de amendamentul 7. Există un text uh, similar propus și sper că va fi sprijinit. De fapt, e vorba de un sprijin viitor al Bulgariei față de Macedonia. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, doamna Gianacu, aș vrea și eu uh, să-l felicit pe domnul raportor. S-au făcut eforturi deosebite, deși nu sunt de acord cu toate punctele. Văd că s-a făcut o tentativă de a reflecta toate punctele noastre de vedere. Cu toate acestea, nu cred că această țară și guvernul ei face eforturi pentru a soluționa problema denumirii. Nu e o chestiune formală, e o chestiune de fond. 70 de ani după al doilea război mondial, cred că uităm de ce a avut loc acel război. Am descoperit că în momentul actual tipăresc bancnote cu chipul lui Alexandru cel Mare. Se pare că continuă să insiste cu această problemă. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu trebuie să ne îngrijorăm. Uh, monedele cu chipul lui Alexandru cel Mare nu mai sunt valabile de vreo 2400 de ani. Doamna Ibrisagici acum. Da, <laughs> Ibrisagici. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. wahrscheinlich in Württemberg. Ibrisagic. <laughs> Doamna Ibrisagic. Even jag har uh, samma uppfattning som... Uh... Mulțumesc. ca și unii colegi, în legătură cu acest aspect al problemei lingvistice, înțeleg ce doriți ca locuitorii din diverse regiuni să învețe limba celorlalți. Cred că asta o fac oricum și nu se poate accepta ca noi să-i obligăm să facă acest lucru. E ca și când în Slovacia ai fi obligat să înveți limba maghiară. Poți să încurajezi să înveți o altă limbă. În Suedia ar fi poate limba finlandeză, dar nu mi s-ar părea acceptabil să fii obligată să învăț limba finlandeză. Înțeleg motivele dumneavoastră, dar cred că trebuie să se modifice formularea. Aș vrea să vă întreb ce vreți să spuneți atunci când vă referiți la ultranaționalism. Dacă fac o comparație cu Suedia, știu exact în Suedia ce partid ar fi considerat ca fiind ultranaționalist, dar dumneavoastră la ce partid vă gândiți în fosta Republica a Macedoniei? Mulțumesc. Comisia, un minut. Thank you very much. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de moțiune de rezoluție reflectă corect la situația relațiilor dintre Uniunea Europeană și fosta Republică Iugoslava a Macedoniei, putem uh, subscrie în mare măsură la recomandări și constatări. Uh, vom continua să sprijinim prin dialogul structurat, uh, prin asistență financiară, când sunt îndeplinite condițiile pentru a relua dialogul la nivel înalt privind aderarea. În acest raport de progres, Comisia va pune apel special să se adopte măsuri pentru a intensifica independența instanțelor, pentru a implementa recomandările ODIR privind alegerile și eh, separarea statelor de partid. După cum a menționat domnul raportor, unele evoluții s-au înregistrat în ultimele câteva săptămâni. Mai întâi, legea media a fost adoptată. Așteptăm amendamente la legile privind mass media și subliniem importanța deosebită a consultării și implementării la standarde internaționale, dar și în domeniul media, care reprezintă un aspect important al raportului nostru de progres de anul trecut, am insistat asupra importanței dialogului în continuare între guvern și ziariști pentru a se ocupa de alte probleme și lacune grave în domeniul media pe care Comisia le-a subliniat în al doilea rând în domeniul electoral. Înțelegem că recentul acord dintre partide pentru a modifica legislația și e discutat acum în Parlament. Sperăm că aceste modificări, odată ce sunt adoptate, vor contribui la soluționarea unor dintre uh, recomandări ale ODIR și Comisiei de la Veneția, în special îngrijorarea uh, uh, lipsei de separare între stat și partide la alegeri. Domnul Hawit a făcut mai multe recomandări pe care Comisia le va examina. Foarte pe scurt, menționat faptul că noi uh, acordăm o importanță deosebită societății civile active, rolul societății Facilitatea IPA 2, care e acum în discuție și pentru a da posibilitate în diverse sectoare societății civile. De asemenea, recomandări legate de criteriile economice. După cum știți, Comisia are o metodologie strictă de evaluare a progresului pentru economie de piață funcțională și vă mulțumesc. O să reacționez doar la întrebările concrete. Am ascultat toate comentariile. Le tratez pe toate foarte serios. Mulțumesc pentru aprecieri, pentru toate comentariile. În ce privește problema bilingvismului, am spus foarte clar în uh, introducere că nu e nimic uh, legat de obligație aici. Să vă citesc ce se spune, de fapt se sublinează în același timp importanța promovării, deci a promovării educației eh, bilingve și a bilingvismului în general, în special în comunității majoritare îi se acordă dreptul. Deci promovarea nu înseamnă că e ceva obligatoriu. După cum a spus eh, și la întâlnirea de compromis, nimeni n-a obiectat atunci. Deci cred că probabil că e o înțelegere dacă acum cineva spune că aceasta era intenția. N-a fost nici intenția mea sau raportorilor din umbră cu această formulare. Da, dar aceasta e democrația, oamenii sunt îngrijorați în legătură cu interpretarea greșită și <clears throat> pot să accept un, un uh, amendament în care să se precizeze fără uh, o obligație și pentru a merge în această direcție. Dacă alții fac astfel de sugestii și vin după discuția aceea. Oricum, nu am avut intenția de a exista un bilicvism obligatoriu, dar cred că poate <clears throat> nu era o bază realistă, după cum au afirmat unii colegi, în legătură cu termenul ultranaționalism. Pot să examinez formularea se spune, condamnă orice forme de ultranaționalism într-o țară. Nu se referă la această țară, nu critică pe nimeni din această țară. E vorba despre părerea noastră despre extindere în orice caz și a provenit de la domnul Vurineci și doream să reflect uh, amendamentul pe care l-a propus, dar eram îngrijorat că dacă uh, ne blocăm la cuvântul naționalist, se transmite un alt mesaj uh, pentru toate țările în aderare semnalul că patriotismul corect nu își are locul. Eu cred că cuvântul naționalist poate să însemne și patriotism și aș, ceea ce numesc eu ultranaționalismul extrem. Dar aici se arată clar că nu acuzăm pe nimeni din această țară de ultranaționalism și sper că această formulare e foarte clară. Nu pot, într-o țară nu se spune în această țară ce poți face mai mult. Unii au cerut ca formularea să fie precisă, extrem de precis. În legătură cu ce a spus doamna Cornelis despre 53 și dacă ne-am referit la elementul de calificare geografică, <clears throat> am, uh, am opus aceste idei. Aici o să spun să fie un vot liber. O să încerc atunci mai rapid Verzi m-au întrebat care sunt părerile în legătură cu amendamentele lor 4, 1, 4, 1, 6, 3 și 1, 6, 7. Pentru grupul ECR am, i-am întrebat pe colegii bulgari să, sau i-am rugat să facă un compromis cu mine în legătură cu punctele care țin foarte mult și sunt pregătiți să facă. Și atunci noi, ceilalți, ar trebui să facem acest compromis pentru ca părerile să fie reflectate și v-aș ruga doar să vă gândiți. Către domnul Kovacov, nu pot să fiu de acord cu o ignorarea, pentru că am discutat cu autoritățile și s-au examinat chestiunile. După cum știe și dânsul, sunt pregătiți să accepte, accept ce spune în ce privește o sărbătorire comună a unor evenimente istorice. Mă tem că n-am înțeles pe deplin ce a spus doamna Liupceva. O să discut cu dânsa ulterior și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdare. Înțelegeți că <clears throat> țin foarte mult la această țară și la acest raport. Următorul. Indonesia. Ana. Următorul. Următorul raport despre Indonezia, Ana. Operation of the shadows. Uh... În primul rând vreau să le mulțumesc raportorilor din urmă pentru cooperare, Graham Watson, Reuters, domnul Schulz. Vreau să le mulțumesc pentru contribuțiile semnificative și constructive pe care le-au adus și care au îmbunătățit raportul. Indonezia este o țară foarte importantă și după cum s-a spus aici, trebuie să apreciem uh, relațiile ca fiind strategice, relații între noi și Indonezia. Indonezia este țara cu cea mai mare majoritate musulmană din lume, este o democrație, membra G20, membru fondator ASEAN, membru al conferinței islamice, joacă un rol extrem de important în regiunea Asia-Pacific și e păcat că Uniunea Europeană nu are o implicare strategică și politică mai intensă în Indonezia. Există relații economice semnificative, există investiții europene în Indonezia, care sunt de fapt într-o creștere exponențială în ultimii ani, dar asta nu reflectă sau nu sunt însoțite întotdeauna de implicații sau angajamente politice. Există un acord de parteneriat și cooperare foarte important care a fost semnat în 2009, care a fost ratificat de toate cele 27 state membre. A fost nevoie de ceva timp în acest sens și iată că a sosit momentul ca Parlamentul să uh, dea undă verde implementării complete a acelui acord de parteneriat, pentru că este o, o bază bună și există un potențial foarte mare în relațiile cu Indonezia, în toate domeniile, de la economic la politic, unde există provocări, dar sunt provocări comune nu trecem cu vedere aspectele legate de drepturile omului, de bună guvernanță, de ordinea de drept, care trebuie să se îmbunătățească în Indonezia, e loc de îmbunătățire. S-au înregistrat progrese semnificative în ultimii ani și, de asemenea, Aș vrea să spun că mai rămân încă niște elemente negative în joc. De exemplu, importanța în educație a aspectelor care țin de religie, de islamism. Este important să existe o abordare pluralistă în toate domeniile și mai ales în uh, religie, având în vedere diversitatea așa de mare din această țară, care este extinsă în toate domeniile, inclusiv cel religios. În ceea ce privește aspectele economice, Aici există resurse naturale care sunt exploatate și sunt multe probleme ce trebuie rezolvate, de exemplu, în cazul incendiilor de pădure, a exploatațiilor forestiere, dar și în alte domenii unde cooperarea ar trebui să fie intensificată și în interesul nostru și în interesul Indoneziei. De exemplu, mă refer la cooperarea în domeniul maritim, și toate elementele care țin de impozitare, statul de drept, combaterea evaziunii fiscale. Asta este o mare problemă în Indonezia și ar trebui să ne preocupe și pe noi. Aici schimbul de experiență ar putea să fie extrem de util. Există aspecte care țin de drepturile omului, în special de drepturile femeii. Dacă e să ne gândim la eforturile grupurilor fundamentaliste de a controla situația din Indonezia în toate aspectele, lucru care evident are consecințe în ceea ce privește discriminarea și hărțuirea mai multor categorii și grupuri, grupuri musulmane, cum ar fi grupul Ahmedia, de exemplu. O problemă importantă din domeniul drepturilor omului uh, are legătură cu elementele de justiție socială și economică. Mă refer aici la Papua, unde există niște aspecte de autonomie care urmăresc să ajute populația la beneficia de resurse, dar încă mai sunt foarte multe de făcut pentru ca lucrurile să fie așa cum trebuie. Comisia DRA are o audiere în uh, săptămâna aceasta în ceea ce privește drepturile omului în Papua și sper că putem să tragem niște lecții din acele discuții pentru viitoarea cooperare. Am avut președintele Comisiei Fares din uh, Parlamentul Indonezian alături de noi, uh, s-a întâlnit cu raportorii din umbră și cu mine și uh, acesta s-a dovedit a fi foarte dispus să coopereze cu noi, să ne ajute să identificăm problemele cu care oamenii se confruntă în Indonezia, în Papua. Am ajutat și în trecut la rezolvarea multor probleme în Indonezia și de aceea cred că trebuie să continuăm cu niște acțiuni comune. Și acest acord de parteneriat, după părerea mea, uh, e o bună, un bun punct de pornire știu că nu mai avem mult timp, așa că nu o să mă mai lungesc. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră. Mai sunt câteva chestiuni neesențiale care trebuie rezolvate, dar suntem de acord, avem uh, cred că 18 amendamente de compromis și asta va ajuta mult la vot. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Thank you, Chair. Um, yeah, uh, Doamna Omen Ruiten. Mulțumesc, domnule președinte. Ana Gomez a subliniat câteva dintre problemele care există în momentul de față în Indonezia. Pe bună dreptate s-a referit la corupție, la respectul minorităților religioase și la situația organizațiilor societății civile. Mă pot declara mulțumită cu acest raport pentru că subliniază evoluțiile remarcabile ale Indoneziei de la căderea regimului Suarto în 98. În ultimii 15 ani, Indonezia a înregistrat progrese semnificative în domeniul drepturilor omului, democrației și ordinii de drept. A reușit să-și creeze o economie puternică și acum este o adevărată forță motrice în regiunea Asia-Pacific. Acest raport reflectă corect evoluțiile din Indonezia și stabilește un uh, echilibru între uh, situația care trebuie îmbunătățită și ce s-a făcut. Transmitem un mesaj încurajator, subliniem provocările, însă nu uh, suntem. Uh, nu încercăm să controlăm lucrurile și nu vorbim despre de pe o poziție de superioritate, ci vrem un parteneriat egal. În ceea ce privește lista de vot, uh, mi-ați acceptat uh, amendamentele, am acceptat și eu modificările făcute de dumneavoastră, dar există câteva uh, indicații de vot care ar trebui modificate, zic eu. Mai sunt și alte amendamente față de care n-am nicio problemă, dar dacă le acceptați pe toate, s-ar putea să ajungem la un raport imens și un text destul de dezechilibrat. Există prea multe plusuri și plusurile le-a spus la amendamente care unele cer dezvoltarea și altele cer să nu existe. Deci ce trebuie să facem, mai ales uh, în cazul amendamentelor domnului Watson, poate ar trebui să scurtăm un pic lista de amendamente și să vedem cum rezolvăm problemele de inconsecvență. Dacă nu, va trebui să votăm împotriva unora dintre amendamente. Domnul Bütikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna Gomez pentru un raport foarte bun și echilibrat și vreau să-i mulțumesc pentru abordarea inclusivă de care a dat dovadă față de contribuțiile venite din partea raportorilor din umbră. a primit și amendamentele și amendamentele de compromis pe care le-am transmis. Noi am trimis, de fapt, patru amendamente. Alții 88, e puțin sub ponderea pe care trebuie să o avem noi în amendamente, dar bun, putem accepta. Mă bucur oricum să văd că pe lista de vot acestea sunt acceptate. Nu o să vorbesc uh, prea mult, știu că timpul este prețios pentru domnul președinte, vreau doar să subliniez o posibilă problemă în ceea ce privește formularile, formulare de la amendamentul de compromis 11. Textul a fost deja ajustat Însă, în continuare, și nu o să vă citesc întregul text, dar o să citesc câteva aspecte, se spune să ia uh, aminte cu regret de faptul că accentul uh, crescut uh, uh asupra învățăturilor islamice în sistemul public de educație este perceput ca dând naștere la incidente ce implică violența uh, pe motive religioase. Și asta este o problemă. Acolo se spune causing the rise of, dau naștere, cauzează. Și eu cred că este o formulă prea strictă, prea explicită. Am putea spune contribuie, contribute sau o formulare de genul acesta, să nu fim chiar așa de tranșanți. Dacă vom avea un astfel de text, asta nu va ajuta, ci va agrava problemele. Mulțumesc! Dankeschön. Domnul Weigel. Asked by our shadow report. Domnul Graham, în calitate de raportor din umbră, mi-a, m-a rugat să exprim aprecierile domniei sale pentru buna cooperare cu doamna raportor și cu ceilalți raportori din umbră. A subliniat faptul că s-a colaborat excelent pentru a ajunge la niște amendamente de compromis. De asemenea, colegul nostru vrea să sublinieze că E nevoie de intensificarea comerțului și a investițiilor în Indonezia, așa cum s-a și spus în câteva amendamente primite din partea ALDE. ALDE a subliniat de asemenea că e nevoie de intensificarea cooperării pe chestiuni energetice și accent pus pe nevoia continuării discuțiilor privind facilitarea regimului vizelor. De asemenea, se subliniază că e nevoie să se intensifice schimburile directe prin Erasmus Mundus și să existe seminarii de formare Indonezia UE pentru ca cei care sunt implicați în acordul de asociere să poată să colaboreze. De asemenea, este important, se spune, să intensificăm dialogul privind drepturile omului în Indonezia, dialogul între Indonezia și UE și în acest sens domnul Graham a prezentat câteva amendamente referitoare la aceste probleme și speră că și colegii vor fi de acord cu aceste amendamente și în plus și-a exprimat dorința de a sprijini amendamentul 52 referitor la situația din Papua și acolo să fac și sugestii privind asistența europeană în acest sens. Mulțumesc! Uh, thank you. I mean, I... Doamna Gomes, mulțumesc! Sper că vom reuși ca până mâine să rezolvăm problemele care au fost menționate aici de Ria și de domnul Butikofer. Sunt de acord că ce ați sugerat dumneavoastră aici poate îmbunătăți textul Ri a menționat o serie de probleme care au legătură și cu contribuția domnului Watson. Nu sunt incluse în soluțiile de compromis, uneori se vorbește în compromisuri de acestea, dar nu chiar așa în detaliu. O să le parcurg. Sigur că nu pot să trec cu vederea contribuția domnului Ed Watson, chiar dacă aceasta se bazează pe elemente incluse în compromis, dar poate putem găsi totuși uh, posibilitatea de a îmbunătăți puțin formulările. Și mai există un aspect sensibil în ceea ce privește liberalizarea vizelor. Deși acest lucru este abordat dintr-o perspectivă deschisă uh, generală se vorbește despre să începem să abordăm posibilitatea unor negocieri. O să vorbesc totuși cu domnul Watson să vedem dacă găsim o formulă mai bună, astfel încât lucrurile să poată fi mai ușor de acceptat de celelalte grupuri. Încă o dată vreau să mulțumesc tuturor celor implicați. Domnul Watson a avut o contribuție foarte interesantă, consistentă în domenii relevante în ceea ce privește relația cu Indonezia, cum ar fi, de exemplu, domeniul energetic. Am fost în Indonezia, cunosc țara, o iubesc, pot să spun. Și știu că uh, ni se acordă o mare atenție acolo, nouă, Uniunii și culturii europene, datorită legăturilor care există între Indonezia, de exemplu, și țările de jos. Și este uluitor cum noi, în Europa ignorăm și cunoaștem așa puține lucruri despre Indonezia și sper că cu acest acord putem uh, cunoaște mai bine lucrurile și putem uh, intensifica cooperarea la toate nivelurile. Mulțumesc! Din păcate, Trebuie să amânăm punctul următor pentru că reprezentantul Consiliului mm, și președinției ne așteaptă um, deja și trebuie să luăm. Um, după cum spuneam, președintele Consiliului este uh, la ușă, deci uh, punctul referitor la Muntenegru trebuie să fie amânat. Îmi pare rău, domnule Tanăc. Vom discuta o altă dată. Vă mulțumim pentru înțelegere. Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich in unserer Mitte. Stimați colegi, dați-mi voie să urez bun venit în rândul nostru ministrul afacerilor externe al Republicii Elene, domnul lui Venizelos. Ne bucurăm să vă, alăm, să vă avem alături de noi și, bineînțeles, sperăm că vom avea o bună colaborare cu președinția Elena în urmă cu două săptămâni am avut ocazia să discut cu dumneavoastră la Atena și cred că avem o bază bună pentru cooperarea noastră viitoare. Am înțeles că doriți să vorbiți despre președinția Elena, dar și despre um, unele elemente ce țin de politica externă a Uniunii Europene. Urez bun venit și, și excelenței sale domnului ambasador. Domnule ministru, aveți uh, cuvântul. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη της Domnule președinte, stimați membri ai uh, Comisiei, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră astăzi și pentru oportunitatea de a prezenta Comisiei AFET, de altfel o comisie foarte apreciată a Parlamentului European, e bine de a vă prezenta prioritățile noastre în domeniul politicii de extindere. Aș dori de asemenea, cu această oportunitate, să transmit uh, salutările doamnei Ashton și să vă prezint um, rezultatele reuniunii noastre de la Consiliu de astăzi. Așadar, în ceea ce privește Consiliul de Afaceri Externe, Consiliul a fost prezitat de către doamna înalt reprezentant, doamna Catherine Ashton. Comisarii Füle Pibalgs pentru dezvoltare și uh, Georgieva pentru asistență humanitare au fost uh, prezenți la diferitele subiecte discutate la uh, Consiliul de astăzi. Doamna înalt uh, reprezentant a început cu o, un moment de reculegere um, față de uh, Uh, pentru cei care și-au pierdut viața în urma bombardamentului de săptămâna uh, trecută. Primul uh, punct de pe ordinea de zi a fost vecinătatea sudică, Consiliul, conflictul sirian și implicațiile regionale, inclusiv Libanul și Irakul. La început, doamna înalt reprezentant a subliniat sprijinul pentru munca depusă în acest domeniu. A sprijinit l-a, um, și-a exprimat și sprijinul față domnul Brahimi. A uh, sprijinit uh, efortul, a, și-a exprimat uh, sprijinul pentru um, ajutorul umanitar și a subliniat importanța implicării femeilor în procesul de pace. În timpul discuțiilor, multe state membre au uh, notat că invitația față de Iran de a participa la discuțiile referitoare la Siria au, sunt controversate. s au subliniat rolul uh, jucătorilor regionali, dar statele membre au subliniat că trebuie să fie acceptate rezultatele primei uh, conferințe de la Geneva din iunie 2012 în special comunicatul de la această reuniune referitoare la tranziția din Siria. Nevoia de a sublinia aspectul umanitar al acestei crize a fost și a subliniată de mai mult uh, ministrii. Doamna înalt reprezentant și-a exprimat preocuparea față de uh, revărsarea pro, uh, conflictului în statele vecine. Consiliul a adoptat concluzii referitoare la Siria. Al doilea punct s-a referit la Egipt. Doamna înalt reprezentant a reacționat la referendumul constituțional ținut în Egipt în ianuarie. Doamna înalt reprezentant a subliniat că sprijină poporul egiptean pentru a duce la bun sfârșit revoluția uh, începută drepturile omului, um, dar și aspecte economice sunt importante în acest sens. Se deschide calea către nou, un, un nou dialog politic, uh, se, uh, face, se solicită o reprezentare justă a tuturor și se face apel la mai mare securitate și, uh, pentru toată lumea. Doamna înalt reprezentant, uh, ce exprimat îngrijorarea față de recentele violențe și deteriorarea situației drepturilor omului. O serie de state membre au subliniat importanța stabilității politice, respectul față de drepturile omului și uh, inclusivitatea proiect, uh, procesului. S-a vorbit și despre uh, provocările economice ale Egiptului. Apoi s-a vorbit despre procesul de pace din uh, Orientul Mijlociu. Um, Consiliul a primit informații din partea doamnei înalt reprezentant referitoare la procesul de pace. Dumnezeu a reafirmat că se continuă lucrul la implementarea con concluziilor Consiliului din 2013. În decembrie, Consiliul și-a exprimat, a exprimat sprijinul Uniunii Europene pentru eforturile părților uh, și Uh, ale Statelor Unite față de o, o soluționare durabilă a conflictului israelo-palestinian. De asemenea, s-a reiterat uh, disponibilitatea Uniunii Europeană de a contribui în mod substanțial la aranjamentele uh, post-conflict pentru a asigura durabilitatea acordului de pace ne putem, accepta, ne putem aștepta la un pachet uh, fără precedent din partea Uniunii Europene la nivel politic, economic și uh, de, în ceea ce privește securitatea. Am dorit să mulțumim mai ales uh, secretarului de stat John Kerry pentru munca depusă. Mulți au subliniat că uh, se pierde timpul și că nu mai este timp pentru uh, perspectiva unei soluții cu două state. În eventualitatea unui acord de pace final, Uniunea Europeană dorește să ofere Israelului și viitorului stat palestinian uh, un parteneriat, acces la piețele europene, legături uh, în ceea ce privește cercetarea, dar și promovarea relațiilor uh, business to business. Se va îmbunătăți dialogul și cooperarea în domeniul securității cu ambele stări state. Următorul punct se referea la Afganistan. Consiliul uh, și-a exprimat uh, condoleanțele față de uh, cetățenii uciși în Afganistan săptămâna trecută și angajații ONU. Consiliul a subliniat uh, angajamentul Uniunii Europene pentru un parteneriat pe termen lung cu, cu Afganistanul. Uh, În ceea ce privește uh, procesul electoral pentru uh, alegerile uh, prezidențiale și provinciale pe 5 aprilie, se solicită că ele să fie transparente și cre uh, credibile. Uniunea Europeană ar urma să ofere asistență tehnică și financiară pentru a consolida procesul electoral. De asemenea, um, va continua să fie pe ordinea de zi uh, problematica drepturilor omului și mai ales situația femeilor. Concluziile Consiliului vor fi considerate ca o linie directoare pentru strategia Uniunii Europene pentru Afganistan. De asemenea, acordul bilateral cu Statele Unite va facilita mediul uh, de securitate. În timpul prânzului s-a discutat uh, despre relațiile Uniunii Europene cu partenerul strategic Rusia în pregătirea summitului UE-Rusia din 28 ianuarie. Accentul, este asupra, accentul summitului este referitor la um, parteneriatul strategic UE-Rusia, având în vedere ultimele dezvoltări, mai ales în ceea ce privește parteneriatul estic. S-a făcut un schimb de, de opinii și referitor la parteneriatul vestic, astfel încât uh, să se asigure că se, se fac progrese după uh, summitul de la Vil Vilnius. În ceea ce privește Ucraina, uh, Consiliul și-a exprimat îngrijorarea față de deciziile luate de către Parlamentul ucrainian într-un mod uh, nedemocratic și pe subiecte cât se poate de controversate. Uh, s-a, luat notă de noul ton și noua atitudine din partea guvernului ucrainean, mai atât în ceea ce privește abordarea protestelor de pe Maidan, cât ceea ce privește um, criza, cu riscul de a adânci criza și în ceea ce privește um, prăpastia care se sapă între um, valorile europene și ucrainiene. În ceea ce privește Iranul, Doamna înalt reprezentant a oferit informații referitoare la planul comun de acțiuni uh, asupra căruia s-a căzut de acord uh, între Iran și E3 UE plus 3. Conform planului de acțiune, Consiliul a adoptat acte juridice suspendând anumite sancțiuni împotriva Iranului. Am primit raportul prin Agenția Internațională că Iranul a început să uh, se conformeze cu acest plan. Uniunea Europeană a căzut de acord în această după-amiază asupra deciziei și a regulamentului care suspendă măsurile restrictive asupra patru acțiuni de sancțiuni printre care transportul petrolului, pentru, petrochimice, fin, uh, tranzacții financiare. În ceea ce privește Republica Centrafricană, Consiliul consideră că situația este foarte îngrijorătoare în această republică. Consiliul a găsit un acord politic referitor la o viitoare uh, operațiune CSFP, mai multe state membre însă trebuie să obțină acordul parlamentelor naționale. Operațiunile militare din uh, Republica Centrafricană vor duce la crearea unui mediu sigur și vor oferi sprijin temporar pentru a pentru um, misiunea uh, internațională din această republică. Se va încerca obținerea unui uh, sprijin uh, în această zonă cu ajutorul Uniunii Africane. Consiliul ia notă de uh, concluziile uh, Consiliului și de posibilitatea ca MISCA să fie uh, transformată într-o uh, misiune de menținere a păcii. Uniunea Europeană face tot ce poate pentru a proteja populația cât mai, cea mai afectată. Este vorba de aproximativ jumătate din populație. În urma Consiliului din 19-20 decembrie uh, s-au exprimat, exprimat îngrijorarea extremă a Uniunii Europene față de criza din uh, Republica Centrafricană și s-a salutat uh, intervenția crucială a Franței în acest sens. Uniunea Europeană sprijină stabilizarea în Republica Centrafricană prin contribuția, contribu, contribuția sa la MISCA, care dorește să protejeze uh, civilii și să ducă la stabilizarea țării. Uniunea Europeană a mobilizat 50 de milioane din uh, facilitatea Uniunii Europene pentru pace în Africa pentru a sprijini această misiune. Micopax a primit 55 de milioane de la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este cel mai mare partener umanitar și de dezvoltare al Republicii Centrafricane. 2 milioane din 4,6 milioane de oameni au nevoie de asistență umanitară. În 2013, ajutorul umanitar a ajuns la 77 de milioane. În uh, decembrie, uh, Uniunea Europeană a, transmis, a trimis ajutor umanitar uh, în uh, țară. Apoi, în ceea ce privește Sudanul de Sud, de, când, de la începutul crizei din decembrie, Uniunea Europeană a solicitat o încetare a focului și a solicitat, o, uh, a cerut o soluție negociată care să permită liderilor Sudanului de Sud să rezolve um, controversa în mod uh, pașnic și democratic. Uniunea Europeană sprijină eforturile de, media, de mediere ale autorității interguvernamentale în ceea ce privește dezvoltarea. Acestea sunt, uh, acesta este prezentarea informațiilor de la Consiliu. Și acum voi continua în limba elenă cu prezentarea priorităților președinției elene. Είχαμε την ευκαιρία στη συνάντησή μας με το Προεδρείο. La întâlnirea noastră cu președintele Parlamentului European și cu președinții comisiilor Parlamentului European și atunci când am întâlnit cu domnul Brock la Atena, am avut ocazia să prezentăm prioritățile președinției elene în amănunt. Aceste priorități sunt cele ale întregii societăți europene, pentru că toți cetățenii europeni în momentul actual sunt interesați de revenirea la creștere economică, la crearea de noi locuri de muncă, în special pentru tinerii din Europa. Sunt interesați de dimensiunea socială a Uniunii Europene. Toți cetățenii europeni sunt interesați de consolidarea guvernanței economice a instituțiilor la nivel european și în zona euro. În prezent, Uniunea bancară e un subiect extrem de important pentru toți cetățenii. Suntem eh, eh, extrem de afectați în eh, zona Mediteranei, la granițele Uniunii Europene, aspecte legate de mobilitate, de imigrație, suntem implicați și în uh, partajarea poverii între statele de coastă și alte state membre ale Uniunii. Acestea sunt trei domenii prioritare de acțiune pentru președinția elenă. A treia prioritate transversală o reprezintă o politică maritimă integrată. Politica în zona Mediteranei, care începe cu pescuitul, energii regenerabile, mediul înconjurător și dreptul internațional al mării. Nu e o prioritate aparte a președinției elene, ceva legat de extindere, dar ne interesează extinderea în Balcanii Occidentali, pentru că, după cum știți, extinderea și în special perspectiva europeană a Balcanilor Occidentale, a fost prima prioritate a precedentei președinții elene în anul 2003. Alte președinții elene au fost marcate de valuri mari de extindere a Uniunii Europene. Am avut o întâlnire la vârf în Corfu, care a prezentat cele 12 noi state membre în perioada respectivă, iar în 2003 am primit 10 noi state membre când s-a semnat pactul de la Atena. Perspectiva europeană pentru Balcanii Occidentali a fost principalul punct de pe agenda ultimei președinții elene, a fost adoptat de Consiliu dar nu o propunere a actualei președinții elene. Angajamentul nostru este să implementăm deciziile adoptate deja de Consiliul European și la Consiliul de Afaceri Generale. Rezultatul acestui efort este reflectat de faptul că mâine există o conferință interguvernamentală pentru a începe negocierile cu Serbia. E ceva foarte important pentru perspectiva europeană, nu doar pentru Serbia, ci și pentru Kosovo. Pentru că în concluziile Consiliului de pe 19 și 20 decembrie s-a afirmat că aceasta va afecta perspectivele altor țări din Balcani, cum ar fi Albania, vom reexamina posibilitatea acordării de statut de țară candidată în luna iunie, ceea ce uh, va afecta relațiile noastre cu Muntenegru, cu Bosnia-Herzegovina. și ce condiții va trebui să îndeplinească fosta Republică Iugoslava Macedonie pentru a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Din motive istorice ar trebui să vă reamintesc că în 2003 am examinat chestiunea aderării Croației, acum al 28-lea stat membru al Uniunii Europene. În lunile următoare, știm cu toții că dispunem de posibilități limitate de cooperare cu Parlamentul European din cauza perioadei alegerilor, dar vom putea avea unele inițiative politice care vor uh, avea un impact asupra viitorului Europei. Iar în ce privește alegerile, subiectul extinderii e unul foarte important. Vom încerca să ne ocupăm în mod dinamic de această chestiune. Ne vom uh, concentra pe aspecte practice cel mai important element este angajamentul statelor candidat pentru valorile europene reprezentate în procedura de aderare. Fiecare țară va fi examinată individual, o abordare de la caz la caz, pe baza eforturilor întreprinse, a gradului în care respectă criteriile în calitate de stat candidat. O să mă refer concret și la Turcia, în lumina întâlnirii dintre prim-ministrul turc și reprezentanții ai instituțiilor europene, ne bucurăm că s-a deschis capitolul 22 privind politica regională, după cum știți. Este al 14-lea capitol deschis, începând cu anul 2005, când au început negocierile, și primul după trei ani de blocaj. După cum știți, Totul se bazează pe etapele practice care trebuie parcurse în momentul de față. Există o criză instituțională care trebuie soluționată în lumina principiilor europene, iar poziția Turciei referitoare la Cipru, având în vedere actualele criterii de la Copenhaga, reprezintă un punct um, pe baza căruia se va judeca perspectiva aderării Turciei. În plus, nu putem să nu ținem cont de faptul că, din nefericire, Turcia nu dorește să recunoască unul dintre cele 27 de state membre, și anume Republica Cipru. Cu toate acestea, există multe capitole importante la care progresul depinde de chestiuni mai puțin importante decât cele pe care tocmai le-am menționat, politica în materie de învățământ, se pot face pași înainte în această direcție pentru a menține elanul și ritmul perspectivelor europene ale Turciei. Pentru noi, o Turcie europeană stabilă este o prioritate principală în politica externă. În încheiere, vreau să mă refer și la Islanda. <clears throat> ținând cont de faptul că guvernul Islandei a hotărât să suspende negocierile de aderare. Vom continua să cooperăm cu Islanda în diverse domenii, în contextul spațiului economic european și al uh, spațiului Schengen. O să mă opresc aici. Există și alte domenii la care o să mă refer probabil în cadrul discuțiilor pentru a avea mai mult timp uh, pentru o discuție cât mai interesantă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Ați făcut o mare greșeală. Ați motivat foarte mulți uh, deputați să dorească să intervină. Am să uh, îi rog așadar pe colegi să fie succinți avem 18 persoane înscrise la cuvânt. Așadar, ca să putem primite și răspunsuri, am să vă rog să vă rezumați la un minut și jumătate în intervențiile dumneavoastră. Aș dori să spun, mai ales în ceea ce privește decizia Consiliului privind Ucraina, că trebuie să spunem clar că suntem într-o situație dificilă, constatăm că, practic, întreaga noastră politică de vecinătate um, are dificultăți, în mod evident, pentru că nu am reușit să dezvoltăm o politică privind Rusia. A fost mai puțin vina instituțiilor europene cât uh, lipsa de disponibilitate a multor state membre de a avea o politică în acest sens. Și nu pot decât să spun că dacă nu abordăm acest subiect și nu încercăm să avem o poziție comună, nu vom fi luați în serios în viitor. Nu vreau să fiu uh, înțeles greșit, dar Uniunea Europeană nu este văzută ca un factor politic, pentru că fiecare își duce propria politică față de uh, Moscova. Și Cred că este una dintre problemele pe care trebuie să le discutăm. Apoi, a devenit clar în ceea ce privește politica referitoare la Mediterană uh, și mai ales în ceea ce privește estul acestei regiuni, multe lucruri nu sunt luate în serios. În ceea ce privește drept, uh, dreptul maritim și presiunile și tensiunile care se creează în acest sens, și când văd în, în, ce, mă, în ce măsură uh, în, referitor la Cipru, Israel, uh, Grecia, Liban, uh, stocurile de gaz uh, duc la tensiuni, uh, e bine, cred că pierdem uh, securitatea energetică, pierdem energie pe care o putem uh, uh produce, dar creăm și noi tensiuni. Uh, în Liban se discută acum uh, redefinirea uh, teritoriului maritim de către Hezbollah. Um, și consecințele ar fi cât se poate de concrete. Poate că și noi, ca comisie, vom încerca să uh, dezbatem acest subiect în timpul președinției dumneavoastră. Are acum cuvântul domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. În numele PP-ului aș dori să vă urez bun venit, domnule viceprim-ministru, și să vă doresc mult succes pe durata acestor șase luni de președinție și sper că am stabilit tot ceea ce am, am uh, hotărât că vom face deja Afganistanul, condamnarea acțiunii care a dus la moartea 22 de oameni în Kabul vineri, de exemplu. Aș vrea să vă pun o întrebare. Ați vorbit despre securitate și despre nevoia de a avea acordul între SUA și Afganistan pentru consolidarea acordului de cooperare și asociere între Afganistan și UE. Credeți că acest lucru va fi finalizat pe durata președinției dumneavoastră? Apoi privind Siria. Miercuri începe conferința Geneva 2, care credeți, având în vedere cele spuse de Consiliu în concluziile sale, cu privire la o încetare temporară a focului și apoi um, acoperirea nevoilor umanitare, eliberarea prizonierilor. Deci, din această perspectivă, ce părere aveți că se poate face aici? Și un ultim aspect, ați vorbit despre Ucraina și ați spus că adoptarea legii antiprotest în Parlament a arătat că există uh, o propastie tot mai mare între această țară și Uniunea Europeană. Săptămâna viitoare, delegația Parlamentului va vizita Ucraina și aș vrea să știu ce sugestii aveți. Ce credeți că ar trebui să spunem acolo din partea instituțiilor? Și în încheiere vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a merge uh, în Atena pentru următoare întâlnire Parlament Eurolac. Doamna Gomez, mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Uh, urări de bine și din partea noastră pentru președinție ne dorim relații bune, deși se pare că s-ar părea că lumea jurul nostru se prăbușește și asta are legătură și cu criza noastră internă. Ați menționat preocuparea față de o politică maritimă integrată. Și aș vrea să ne spuneți ce viziune aveți în acest sens și în ce măsură coincide ea cu decizia ONU privind destrugerea armelor chimice din Siria, la vest de Creta și est de Italia și Malta. A avut loc un proces de consultare care să implice și Grecia și care să răspundă la preocupărilor dumneavoastră privind politica maritimă integrată? În ceea ce privește Siria, eu mă număr printre cei care uh, înțeleg că există acest război uh, uh, care se întâmplă acolo între Irak și Iran și există și probleme care sunt deturnate către Irak. Ce va face Uniunea Europeană în acest proces de dezagregare accelerată a Irakului? fiindcă asta pare să se întâmplă. Am înțeles ce ați spus cu privire la Turcia, dar aș vrea să știu ce mesaj concret trimiteți primului ministru Erdogan. Pentru că măsurile luate în ceea ce privește sistemul judiciar și problemele de separare a puterilor, ar putea să readucă Turcia către criteriile de la Copenhaga. Uh, credeți că se va discuta în discuțiile cu Cipru despre ce se întâmplă în Turcia? Și am înțeles corect în ceea ce ați spus, hotărârea uh, privind Republica Centrafricană, vreți cumva să așteptăm să se producă un genocid înainte să acționăm? Mulțumesc! Domnul Weigel, domnule ministru, bine ați venit. Există multe întrebări pentru dumneavoastră și Părerea mea este că Consiliul a preluat prea multe puncte pe agenda sa și poate ar fi bine dacă ar exista un număr limitat de acțiuni pe care să le aveți în vedere. Fiindcă dacă nu, situația devine prea difuză și eficiența Uniunii Europene pe scena internațională va scădea. Eu am să mă axez pe o întrebare. În Europa, se produce un nou fenomen, teama de troica. Troica a devenit sinonimul la tot ceea ce este rău și de neacceptat în mai multe țări, mai ales cele care se confruntă cu probleme. Experiența cu troica din Grecia a contribuit chiar la intensificarea tendințelor eurosceptice acolo și peste tot în Europa. Și să nu uităm că anul acesta vor avea loc alegeri europene. Cum ați definit dumneavoastră, domnule ministru, care sunt problemele punctual, în câteva uh, propoziții, ce, care a fost problema cu Troica în Grecia, uh, ca să putem transmite acest lucru electoratului. Și aș mai avea o a doua și ultimă întrebare referitoare la fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Eu cred că Grecia, în calitate de președinte al Uniunii Europene, are acum ocazia de a duce lucrurile mai departe și de a încerca să rezolve problema. Există multe abordări iraționale și puteți avea o contribuție bună pentru a le rezolva. Mulțumesc! Thank you very much. Greece, as has been pointed out, is taking, taking... Doamna Kronberg, mulțumesc. După cum ați spus și dumneavoastră, președinția greacă are loc acum într-un moment foarte interesant când există alianțe neconvenționale în Orientul Mijlociu și există tot felul de probleme, de exemplu, între Iran și Arabia Saudită. Dialogul dintre UE și Iran este o problemă care va afecta situația din Orientul Mijlociu și în rezolvarea, pe durata președinției dumneavoastră se va rezolva problema nucleară din Iran. Aceasta este una dintre prioritățile președinției. Uniunea Europeană are nevoie însă de o strategie în Iran și Parlamentul European va încerca să creeze o astfel de strategie în următoarele săptămâni. O să avem în vedere drepturile omului, securitatea regională și traficul de droguri, precum și reducerea tendințelor uh, destructive în regiune. O delegație a Parlamentului a vizitat uh, înainte de Crăciun uh, Parlamentul. Am, ne-am bucurat de sprijin din partea ambasadei grece și pentru asta vreau să vă mulțumesc. Apoi, Ucraina. Rezoluția Consiliului spune că situația din Ucraina ne preocupă. Dar eu cred că e mai mult decât o simplă preocupare aici, cel puțin în grupul verzilor. Uh, Uniunea Europeană trebuie să aibă relații puternice cu țările din parteneriatul de est și cu societățile foarte diverse și complexe de acolo. E nevoie de o implicare mai puternică, mai angajată cu poporul ucrainean. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Tenoc. Uh, bine ați venit, domnule viceprim-ministru și multe urări de bune din partea grupului ECR. Multă lume a menționat Ucraina. Eu am fost foarte uluit să văd că acest pachet legislativ a fost trecut prin Parlament, unde, prin care se sancționează ONG-urile internaționale, se înăbușe libertatea de exprimare, Există o reprimare violentă a protestelor pacifiste, uh, deci nu mai putem lăsa lucrurile să se desfășoare normal. Uh, există sancțiuni la care ne gândim împotriva guvernului de la Kiev, dacă acest comportament va continua. S-a menționat Republica Centrafricală aici, salut misiunea PESC UE acolo, sigur aștept și eu discuțiile Geneva 2 în ceea ce privește Siria. Sper că Rusia poate fi uh, determinată să exercite presiune asupra regimului de acolo și există alte elemente cum ar fi ISIS, eh, situația rebelilor care trebuie avut în vedere. Vreau să comentați două aspecte. Egiptul, acolo ehm, eh, sprijinul pentru noua Constituție este de până la 98%. Ne puteți spune ce sprijin poate acorda UE pentru stabilizarea regiunii acum, atât în ceea ce privește prosperitatea economică, cât și pentru consolidarea democrației și protecția minorităților, în special a creștinilor? Și un alt aspect care nu ține neapărat de mandatul dumneavoastră, este cea Ciprului. Există discuții mediate de ONU, dar există o prezență armată a Greciei și a Turciei pe acel stat membru, insulă. Uh, credeți că pe durata acestor șase luni se vor înregistra evoluții aici? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για την άμυνα το Δεκέμβρη του Domnul Lozing. Domnul Angurakis, ați vorbit despre militarizarea Uniunii Europene. Invazia imperialistă în Republica Central Africană este o demonstrație în acest sens și ăsta este un lucru pe care noi îl condamnăm foarte ferm. Dacă vrem să fim un factor de pace în întreaga lume, Eh, trebuie să facem eforturi suplimentare. Dacă cooperăm cu forțe capitaliste pentru a controla diferite părți ale lumii, inclusiv mările, s-ar putea ca Uniunea Europeană să poată acționa mai rapid și trebuie ca forțele noastre maritime, cel puțin, să aibă o capacitate de reacție mai mare. Vreau să mă refer la industria de apărare acum. Uh, în Grecia, orice ține de industria de apărare se închide și acest lucru a dus la multe concedieri și la pierderea de investiții. Ce părere aveți? Am să vă rog să vă limitați la un minut Coordonatorii au intervenit până acum și uh, le-am dat voie să vorbească un pic mai mult. Marieta Gianacu acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să urez mult succes domnului viceprim-ministru. Ne-ați spus ce s-a discutat la summitul Consiliului. Aș vrea să uh, insist asupra aspectelor care țin de relația cu Rusia. Ce planuri există pentru întâlnirea de pe 28? Ce speranțe avem? În ce măsură credem că vom găsi o cale de mijloc pentru rezolvarea problemelor? Care sunt uh, realizările pe care sperați să le obțineți în ceea ce privește politica de vecinătate pentru Est. Deocamdată lucrurile nu par să evolueze cum ne dorim noi. Doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să urez bun venit domnului ministrul afacerilor externe al Republicii Elene, domnului viceprim-ministru și eu urez mult succes pe durata președinției. Ați intrat în uh, suficiente detalii în ceea ce privește prioritățile președinției elene și chestiunile de discutat. Vreau să mă refer în primul rând la Palestina. Situația este una critică. Acum câteva zile s-a făcut un anunț cu privire la construirea a 1800 de noi locuințe în fâșia Gaza în Cisjordania. Uh, cum, uh, ce părere aveți despre această situație și credeți că se va ajunge la uh, o rezoluție pentru problema cipriotă? Ucraina, da, Domnul Galler, da, mulțumesc, domnule ministru. Referitor la Ucraina, colegii mei au spus ce s-a mai întâmplat în ultimele zile și mă întreb dacă domnul Ianucovici este impresionat dacă decidem să we will follow development closely and calibrate relationships wisely. Deci ne vom calibra relațiile la în funcție de evoluții, le vom calibra cu înțelepciune. Cred că în toate statele membre ar trebui să vedem unde s-au dus banii acestor structuri. În aceste zile aflăm despre persoane, firme, activități. Uh, ați fi dispus să preluați o funcție de coordonare astfel încât autoritățile competente din statele membre să poată raporta care sunt uh, anchetele în curs? Există o legătură uh, directă între angajamentele internaționale ale țării uh, ca sume și sumele pe care această țară le-a scos în străinătate. Deci cred că este o bună justificare pentru a arunca o privire mai îndeaproape. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω με τη σειρά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εύχομαι ολόψυχα. Domnul Cumuțacos, bine ați venit în Parlamentul European. Domnule viceprim-ministru, vreau să vă prezint și ururile noastre de succes. Pe trata președinției elene veți ajuta la consolidarea poziției europene pe scena internațională, fără îndoială. De asemenea, veți fi o adevărată plus valoare pentru situația în Europa. Și de aceea aș avea o întrebare. Știm cu toții că securitatea este un subiect foarte sensibil. Din 2008 încoace, lucrurile s-au intensificat, ne confruntăm cu noi provocări noi amenințări, uh, la care însă strategia europeană de securitate nu a fost adoptată, adaptată. Pe durata celor șase luni în care asigurați președinția, aș vrea să știu dacă intenționați să faceți ceva pentru crearea unei strategii uh, pentru securitatea maritimă europeană, lucru care va crește valoarea europeană și care ar putea să îmbunătățească foarte mult situația maritimă. Au existat două încercări în trecut să se creeze o nouă abordare împotriva pirateriei. Ce părere aveți despre aceste eforturi și cum credeți că veți duce lucrurile mai departe pe, în acest domeniu? Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Domnul Lisek. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, aș dori să mă alătur și eu celor spuse de, de către domnul Brock și de către doamna Gianacu. Siria și Afganistanul sunt subiecte foarte importante pentru că sunt importante pentru pacea mondială, însă este dezamăgitor faptul că Consiliul pentru Afaceri Externe Um, arată atât de puțină atenție față de ceea ce se întâmplă în Europa, aproape de granițele noastre. Trebuie să facem întâi uh, ordine la noi acasă, înainte să ne ocupăm de restul lumii. Și aici mă refer la parteneriatul estic și la țările care fac parte din acesta și la politica Rusiei față de aceste state. Nu credeți, domnule ministru, că ar trebui să aibă loc o reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe care să fie, devota, să fie destinată în mod exclusiv parteneriatului estic? Vă mulțumesc. Domnul Bütikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule viceprim-ministru, politica externă a Uniunii Europene, agenda de politică externă a Uniunii Europene este plină și v-ați referit la multe dintre subiectele importante, dar cred că ar trebui să ne stabilim prioritățile, să facem un pas înapoi și să reanalizăm uh, lucrurile. În uh, Frankfurter Allgemeine Zeitung, de curând, a avut loc o analiză referitoare la, la relațiile transatlantice care se încheia uh, cu uh, propoziția ne înstrăinăm și cred că ne îndreptăm înspre o criză am auzit că probabil în martie președintele Obama va veni în Europa. Este scopul președinției dumneavoastră să abordeze aceste subiecte? De asemenea, uh, tensiunile în uh, Asia, de, Asia Orientală cresc. Numai pe asta doriți să vă concentrați sau uh, o să ne uităm numai la Europa și restul nu ne interesează? Domnul Huntis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumim pentru informațiile oferite referitoare la atât de mult subiect. Am o întrebare. Mm. Ați fost destul de clar, însă există subiecte care mă interesează. Siria. În timpul negocierilor, vor fi reprezentate toate grupurile civile, sociale, religioase și așa mai departe? Și apoi, referitor la, din nou referitor la Siria, este adevărat că armele chimice uh, vor fi lansate de pe uh, malul Cretei? Apoi, avem regulamentul Dublin 3 acum, care se aplică din februarie al acestui an mă întreb dacă acest subiect este încheiat. Guvernul elen respectă Dublin 3, care, după cum știți, nu rezolvă niciuna dintre problemele cauzate de Dublin 2. Um, first of all, very best. Doamna Oman Reuton, mulțumesc și, în primul rând, toate cele bune pentru prezenția dumneavoastră. Ați menționat câteva lucruri referitoare la Cipru, există acum o oportunitate și cred că președinția dumneavoastră ar putea fi una istorică dacă ați reușit să rezolvați criza. Apoi, în ceea ce privește Turcia, v-ați uh, referit numai la uh, statul de drept și la separarea puterilor. Ați dat un sfat Turciei de a coopera cu instituțiile europene, astfel încât uh, să nu există un regres? Și apoi, în ceea ce privește Ucraina, ați spus numai câte ceva despre asta, dar este vecinul nostru direct. Cred că avem nevoie de mai multe acțiuni din partea Uniunii Europene în acest uh, sens. Mulțumesc! Domnul Demesmacher, mulțumesc. Aș dori să sprijin ceea ce a spus antevorbitoarea mea. Aș dori să mă refer la Ucraina. Consiliul este îngrijorat, noi suntem mai mult decât îngrijorați. Vedem această țară cum se îndepărtează de democrație și de valorile europene. Cred că putem fi credibili ca Uniunea Europeană Uh, după ce am lucrat atât de mult timp la acordul de asociere și după ce o, serie, o mare parte a populației uh, sprijină acest acord, deci putem câștiga credibilitate numai dacă putem oferi ceva în plus populației, de, ceva în plus față de o simplă îngrijorare. Care sunt ramificațiile pe care le vedeți uh, față de faptul că domnul Ianucovici îndepărtează Ucraina de valorile europene înspre o dictatură? Domnul Crisohelos. Domnule ministru, cred că aveți multă treabă, atât în Grecia cât și în Europa. Parlamentul European a criticat modul în care Europa a dus negocieri cu Statele Unite. Ce intenționați să faceți pe acest subiect în Consiliu? Edward Snowden ne-a deschis ochii referitor la supravegherea masivă și el este pedepsit, ceea ce transmite un mesaj greșit celor care scot la uh, lumină modul în care serviciile secrete își depășesc uh, competențele. Veți vorbi despre acordarea de azil uh, lui Snowden în Uniunea Europeană? În 2014 va trebui să discutăm și perioada de după Kyoto. Până în 2030, președinția Elena este interesată de acest subiect? Apoi, în ceea ce privește armele chimice din Siria, Consiliul va afla exact ceea ce se întâmplă, pentru că cetățenii sunt foarte îngrijorați, iar noi nici măcar la Parlament nu avem această informație. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru urările față de președinția elenă. Dorim să ne atingem, să ne atingem prioritățile și obiectivele instituționale. Vă mulțumesc pentru abordarea constructivă din comentariile și din întrebările dumneavoastră. Și mă bucur că am avut această oportunitate de a face schimb de opinii și informații. v-am uh, dat de multe detalii referitoare la uh, reuniunea Consiliului de astăzi, pentru că o reprezint pe doamna Ashton, deci a trebuit să citesc un text în engleză, astfel încât să nu uh, interpretez greșit uh, nimic din ceea ce spusese dumnea ei. Însă, în ceea ce privește prioritățile președinției elene, am fost succint uh, pentru că îmi dau seama care sunt limitele uh, președinției. Este a cincea președinție a Greciei de când a aderat la ceea ce era atunci Comunitatea Europeană în 1991. Eu am fost ministru în două dintre aceste președinții. Deci uh, mi este foarte clar că este o sarcină dificilă, iar tratatul de la Lisabona nu a ușurat lucrurile. Însă trebuie să lucrăm cu Consiliul, cu Parlamentul și cu Eurogrupul în uh, procedura uh, cooperării cuprin, uh, cuprinzătoare. Trebuie luate în considerare de către o președinție opiniile tuturor statelor membre. Este vorba și de aspecte interguvernamentale ce țin de politică externă și securitate și apărare voi încerca să vă prezint viziunea guvernului elen și al președinției elene asupra subiectelor menționate, în ceea ce privește Ucraina întâi. Este ceva important pentru noi și a fost uh, pe ordinea de zi a tuturor consiliilor din ultimele luni. În fiecare lună avem o agendă, o ordine de zi plină, discutăm toate subiectele, Ucraina, Siria, Egipt. Sunt puncte constante pe ordinea de zi ale a Consiliului. În ceea ce privește Ucraina, problema dacă din punct de vedere politic vor fi de partea Europei sau uh, Rusiei, nu le-a adus niciun fel de beneficiu. La Vilnius ei nu s-au decis dacă vor alege între Europa sau Rusia. Întrebarea era dacă vor da faliment uh, sau vor fi aproape de faliment și se vor uh, orienta, orienta către femei sau dacă vor găsi pe altcineva să-i ajute. Și președintele Putin a decis să cumpere obligațiuni uh, ucrainiene în valoare de milioane, astfel încât să salveze Ucraina de colapsul economic. Astfel încât acest stat să nu mai trebuiască să facă apel la instituțiile financiare internaționale. Noi am moștenit președinția de la Lituania și, bineînțeles, va trebui să aplicăm deciziile luate la Vilnius. Și vom organiza unul dintre summitul, summiturile uh, Consiliului de Afaceri Externe, având ca prioritate parteneriatul estic. Evoluțiile din Ucraina vor fi cu siguranță discutate atunci când vom discuta și despre relația noastră cu Rusia. Vom discuta asta pe 28 ianuarie. Însă trebuie să fim cinstiți referitor la dacă putem să continuăm să avem această abordare politică sau dacă nu ar trebui să începem să luăm în considerare realitatea care a fost creată, o realitate care este dăunătoare pentru noi. Când ne uităm la parteneriatul estic, ar trebui să vedem dacă putem să ne adaptăm acordul de parteneriat cu Rusia. Și dacă nu putem să redefinim relațiile cu Rusia, asta va avea o influență asupra tuturor strategiilor noastre, nu numai asupra strategiei față de Ucraina. Toate statele, Azerbaijan, Moldova și așa mai departe. Asta este situația. La prânzul de lucru de astăzi, dar și în decembrie, am discutat uh, despre aceste lucruri. L-am auzit pe domnul Lavrov. Iar strategia noastră privitoare la Rusia este una controversată. Poziția europeană, poziția europeană este supusă politicilor naționale referitoare la Rusia. Există un dezacord foarte clar referitor la faptul că Uniunea Europeană, de facto, acceptă poziția Statelor Unite pe subiecte importante. Avem multe inițiative comune în Siria, în Iran. În ceea ce privește drepturile omului, am uitat să spunem că atât Ucraina cât și Rusia fac parte din Consiliul Europei. În calitate de Uniune Europeană și Consiliu nu putem să avem o politică ce să meargă împotriva Consiliului Europei în ceea ce privește drepturile omului. În ce privește politica energetică și investițiile ruse în Europa, ca și prezența afacerilor europene în Rusia, toate acestea se realizează pe plan bilateral. Vor să aibă poziții noi, dar nu în numele Uniunii Europene. Deci vă dați seama că totul da, pornește de la noi. Noi trebuie să ne unim forțele. Trebuie să facem relațiile UE-Rusia mai clare pentru a salva politica vecinătății răsăritene. Să vă dau un exemplu. Există o presiune exercitată în numele concurenței și pieții unice. În Grecia am fost supuși în astfel de presiuni cu programul de privatizare în sectorul energetic Există o politică europeană în materie de concurență în sectorul energetic, dar nimeni nu vrea să trebuiască să negocieze prețul gazelor naturale cu Gazprom. Diferența de preț între Grecia și Germania la gazul natural are un impact asupra modului sau a facturilor pe care trebuie să le plătească IMM-urile. Deci există probleme majore ca economia elenă să își revină. Și nu e vorba de <clears throat> chestiuni geopolitice abstracte, și ceva cu un impact direct asupra economiei statelor noastre, a gospodărilor din fiecare țară. Iată una dintre principalele probleme legate și de Ucraina și de Rusia. E o chestiune de care se ocupă reprezentanții permanenți. Dar trebuie să subliniem importanța relațiilor noastre cu Rusia. Trebuie să exprime și importanța relațiilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. și Comisia și noi considerăm că discuția privind noul cadru de cooperare în contextul piețelor internaționale, un context mai larg, trebuie să țină cont de parametri instituționali și de faptul că participăm și la NATO. Acum, în legătură cu unele chestiuni uh, curente, Siria, principala problemă la Consiliul de azi a fost dacă <clears throat> invitația adresată Iranului de a participa la Geneva 2 poimine va crea o problemă sau ar putea să ducă la un refuz din partea opoziției moderate. Și dacă vor uh, participa la întâlnire sau nu. O să repet ce am spus la Consiliu în această dimineață pe acest subiect. Trebuie să ne asigurăm că prestigiul acestei proceduri nu este subminat. Nu putem da impresia că Uniunea Europeană e în dezacord cu secretarul general al ONU. El este gazda instituțională a reuniunii și nu putem permite ca opoziția moderată să nu vină. Trebuie să vină, să participe. Pentru că trebuie să existe un număr minim de participanți. Toți factorii de interes trebuie să fie implicați și naționaliștii și grupurile religioase, toate grupurile religioase. Dacă nu vor fi reprezentate, va fi doar o parte a opoziției moderată, dar ei sunt implicați într-un război din interiorul războiului din Siria, dar această opoziție moderată este nucleul de la care trebuie să pornim. <clears throat> trebuie să salvăm această procedură, să protejăm relațiile trilaterale între ONU, SUA și Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că protejăm și relațiile cu Rusia fără de care întreaga procedură nu ar fi putut să înceapă. Trebuie să nu uităm de angajamentele de la Geneva 2. În legătură cu armele chimice, distrugerea armelor chimice nu a fost o problemă la Consiliu pentru că nu ține de competența acestui Consiliu. E o operațiune <clears throat> efectuată de Organizația Internațională de Răsort sub egida ONU. statele care își exercită suveranitatea națională și au participat la acea operațiune au avut un rol deosebit în ce privește statele europene. Danemarca a participat, Norvegia, dar nu e membra ONU, a participat și ea, Italia, care a pus la dispoziție porturi în Calabria, specializate în transferul de materiale chimice periculoase și Statele Unite ale Americii, care au furnizat navele. Noi, ca țară, <clears throat> nu am dorit ca această operațiune să aibă loc în Mediterana, pentru că e o mare închisă, ar fi trebuit să se desfășoare în Atlantic. Și există o disponibilitate din partea guvernului portughez să pună la dispoziție un port din insulele Azore în acest scop. Din discuțiile pe care le-am avut cu alte guverne, în special cu cel german. <clears throat> Vedem că nu vor arunca materiale în mare. Aceste materiale vor fi transferate pe uscat în Germania și vor fi distruse în laboratoare de specialitate, dar nu, nu vor exista deșeuri aruncate în mare doamna Bonino și organizația internațională care se ocupă de acest lucru și comisia, din câte știm din contactele stabilite, i-au cerut doamnei Ashton în numele Consiliului să se asigure că nu va exista niciun risc pentru mediul din Marea Mediterană. Trebuie să primim această garanție din partea ONU și organizație care se ocupă de armele chimice. Acum, în legătură cu Egiptul, discutăm de fiecare dată despre Egipt, e un subiect permanent. E foarte important să aibă o nouă Constituție. Cooperare e extrem de importantă și trebuie să insistăm asupra caracterului inclusiv al procedurii, care se includă toate forțele politice din Egipt. Desigur, concluziile Consiliului cu privire la Egipt de-a lungul timpului exprimă schimbările din realitate nu exercităm presiune asupra lor să aplice foaia de parcurs a guvernului provizoriu pentru a reveni la un fel de normalitate. După cum știm, e o situație neobișnuită. În legătură cu Afganistanul, da, acordăm o importanță deosebită semnării acordului dintre SUA și Afganistan Știm că va exista o rezoluție în acest sens, dar cred că <clears throat> principalul subiect de, sau cercul de, în care să se discute este NATO și ISAF. O treime din uh, statele ONU sunt reprezentate în cea de-a organizație în ce privește dialogul uh, privind pacea în Orientul Mijlociu, desigur, E un moment excelent pentru adoptarea unor hotărâri importante în Palestina și interacțiunea cu guvernul israelian în străinătate <clears throat> par să urmeze o cale. Există un anumit uh, elan acum după toate eforturile depuse de domnul Kerry <clears throat> și aceste eforturi trebuie să fie valorificate. A existat unele încălcări ale hotărârilor Consiliului de Securitate de la ONU. Important este să nu se întrerupă dialogul. Și trebuie să ne ocupăm de chestiunile de fond. Uniunea Europeană continuă să sublinieze disponibilitatea de a oferi ajutor pe plan economic, dar pentru asta e nevoie ca dialogul să fie în derulare și să se ajungă la un acord politic, ceea ce, după cum știm cu toții, e un lucru extrem de dificil. În legătură cu subiectul extrem de uh, dificil al uh, Republicii Centrafricane, Consiliul a decis să nu activeze grupurile de acțiune europene, deși au existat apeluri din partea diverse state membre în acest sens, mai ales pentru că e vorba în special de greci. Avem 1100 din cei 1500 de militari sunt greci. comitetul de resort nu consideră că e util să se implice trupele noastre. Am hotărât că vom efectua o operațiune în cadrul politicii comune de securitate și externe. Cooperăm ca guvern elen cu guvernul francez în contextul formării echipei care se va deplasa acolo, dar nu va exista o prezență elenă pe teren. Preferăm să fie instruiți în Lars, unde există <clears throat> o expertiză deosebită în acest domeniu. E o decizie care a fost luată astăzi, dar ar sublinia din nou faptul că nu vor fi trupe elene în acea misiune. pentru că Comitetul Militar de Resortul Uniunii Europene nu a cerut acest lucru. În legătură cu Libanul, am vrea să vedem uh, instalarea unui guvern în Liban. Am discutat cu colegii de la Consiliul de Afaceri Externe și cu doamna Ashton și la Consiliul din decembrie Libanul este o victimă a circumstanțelor, așa a fost întotdeauna. În prezent este invadat de valuri de refugiați sirieni, iar situația din Liban are un caracter excepțional și o problemă constantă legată de Irak de rolul instituțional, există un acord de asociere aplicat în Irak ca viceprim-ministrul spune că în situația actuală și cu presiunea existentă, genul de violențe pe care le vedem în Irak și faptul că acordul de parteneriat este pus în aplicare, a spune că avem uh, pârghii și influență în guvernul irachian în ce privește extinderea și în special în Balcanii Occidentali, în legătură cu fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei, președinția Elena, după cum uh, s-a subliniat în concluziile din decembrie, va aplica ce s-a decis pe 17 la Consiliu și în zilele următoare voi vizita diverse capitale din regiune, voi vizita și Scopie, fără nicio discriminare și aștept să mă întâlnesc cu liderii de acolo, din fosta Republică Iugoslava Macedoniei. Ne-am întâlnit deja de două ori de când mi-am preluat mandatul ne-am întâlnit și la Bruxelles și la New York. Am întâlnit cu liderul celui mai mare partid uh, albanez, domnul Ekmeti, și poziția Elena este responsabilă și moderată. Noi respectăm procedurile de la ONU, acceptăm rolul lui domnului Mnimici, suntem în uh, legături strânse cu el căutăm un termen geografic care să descrie țara. O denumire utilizată și în interiorul și în exteriorul țării. Argumentul cum că nu pot modifica Constituția, nu cred că e demn de o țară europeană, pentru că în Europa întotdeauna ne schimbăm Constituțiile naționale pentru a respecta legislația europeană sau <clears throat> pentru a respecta anumite sentințe ale Curții Europene de Justiție și cu toate acestea avem un spațiu comun. Acordul la care s-a ajuns a fost unul hibrid, dar principala problemă nu o reprezintă denumirea în ce privește perspectivele ca Macedonia să adere la Uniunea Europeană, problema o reprezintă aplicarea criteriilor de la Copenhaga, democrația, statul de drept, drepturile omului, faptul că există o ideologie de stat, că există multe chestiuni în suspensie cu alte țări, cum ar fi Bulgaria, și ele se leagă de valorile europene și de criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o țară candidat. Acum, în legătură cu Turcia, aștept să aud ce îi va spune primisul turc uh, domnilor Schulz, Barroso și Van Rompuy. Desigur că există criterii pe care toate țările candidate trebuie să le respecte și Turcia trebuie să le respecte. trebuie să respecte diverse sensibilități și valori. În Grecia avem o problemă și anume că nu vrem să se exportă problemele noastre în uh, Marea Ege. Avem contacte diplomatice bilaterale, avem probleme în suspensie foarte grave și nu vrem ca criza lor internă să fie exportată, să vină la noi. Dacă există un moment, dacă există un elan legat de Cipru, acesta depinde de Turcia. Țara care trebuie să aibă inițiativa e Turcia. Nu uh, Consiliul de Afaceri Externe spune aceasta, ci Guvernul Elen și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a spus că Turcia este cea care controlează partea de nord a Ciprului. Ei sunt răspunzători de cei care se adresează curții de la Strasburg în legătură cu încălcări ale drepturilor omului. Există un dialog între cele două comunități, ciprioții turci și ciprioții greci, dar pe baza unor principii Atena trebuie să accepte <clears throat> pe turcii ciprioți ca parteneri de negociere, lucru care era prevăzut în Constituția din 1960, și dacă ciprioții greci sunt acceptați de partea cealaltă. Liderii celor două comunități trebuie să înceapă negocierile trebuie să respecte achiul european și toate responsabilitățile care vin unui stat federal, pentru că ne îndreptăm spre un stat federal cu două teritorii, suveranitate și naționalitate unică, lucru care trebuie să fie aprobat printr-un referendum, pentru că dacă populația cipriotă nu aprobă prin referendum, atunci nu va fi o soluție reală. Deci trebuie să identificăm o soluție care să fie acceptată printr-un referendum. Τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Există criterii care au fost acceptate de Secretariatul General ONU în 2003, câteva aspecte referitoare la troică acum și chestiuni care țin de criza economică. Și cu asta voi și încheia, domnule președinte. Mi s-a pus o întrebare referitoare la strategia Euro- pentru securitatea europeană. Ne-a întrebat care este această strategie și în ce constă ea, în ce constă după 2008. NATO ne-a luat înainte. Au modificat abordarea după tratatul de la Lisabona și uh, S-a încercat identificarea unui nou obiectiv, s-a încercat identificarea noilor amenințări și aceste lucruri nu s-au întâmplat în mod concret la nivel european. Asta datorită abordării pe care noi am dat-o securității în Europa, care a rămas cam neschimbată de la primul război mondial. iar lucrurile au evoluat în timp. Întrebare referitoare la Troica, deci. De ce mă refer uh, la Troica? Pentru că e o chestiune care ține la su- de suveranitate, de egalitate între statele membre. Troica este o organizație hibrid, care nu este prevăzută ca atare în tratatele privind funcționarea Uniunii Europene sau tratatele care au pus bazele Uniunii Europene. Și are câteva trăsături specifice, în special faptul că femeiul uh, este parte participantă în această entitate europeană. Dar asta se datorează faptului că altfel n-am putut răspunde crizei. Uh, criza din zona euro a rezultat în urma mai multor presiuni la care am fost uh, supuși. Instituțiile europene sunt cele care au invitat uh, femeiul pentru a face față crizei și uh, sigur, a existat și neîncredere față de această situație la nivelul comisiei. S-a produs o schimbare în rolul jucat de Banca Centrală Europeană, de asemenea fiindcă acum nu se mai ocupă doar de obiectivul, scopul pentru care au fost creați, ci și analizează bugetul, situația financiară din unele state membre. Nu se ocupă doar de politică monetară. Principala lor sarcină, conform documentului de înființare, este stabilizarea prețurilor. Dar sunt uh, niște chestiuni aici care au legătură cu planuri de adaptare cu planuri de consolidare bugetară și ne-ați întrebat ce se întâmplă. Înțeleg întrebarea dumneavoastră. N-am avut o soluție mai bună. Soluția care ne-a fost uh, impusă uh, n-a fost perfectă, dar era cea mai bună pe care am avut-o la dispoziție la momentul respectiv. Acela a fost uh, aceea a fost curentul principal în Europa la momentul respectiv și acela a fost cel mai bun partener la care ne-am putut gândi. Uh, e adevărat, există niște împrumuturi enorme de câteva sute de miliarde de euro. Dacă n-am fi avut însă acele împrumuturi, acele credite, ne-am fi confruntat cu un colaps economic, social. Ar fi fost multe falimente bancare. E adevărat Condițiile au fost foarte dure, veneau dintr-o abordare ideologică mai degrabă și asta este structura actuală a Uniunii Europene. Așa funcționează statele membre. Pentru că nu analizăm aici interacțiunile dintre țări, ci vorbim despre strategii naționale. Și lucrurile astea nu se schimbă de fiecare dată când se schimbă un guvern. Vorbim despre niște chestiuni foarte serioase și trebuie abordate ca atare. Însă, dacă îmi dați voie, planurile s-au schimbat între timp și în ciuda greșelilor pe care noi le-am făcut uh, la implementare, la calendar, totuși s-au produs schimbări. E foarte dificil să te confrunți cu o reducere a economiei cu 25% sau o creștere așa de mare a șomajului la peste 20%. Deci, în ciuda greșelilor făcute la nivel de planificare, totuși am reușit să avem un program, un program pentru care contribuabilii europeni nu au trebuit să plătească nimic, pentru că creditul a fost uh, rambursat, garanțiile au fost păstrate și există doar o situație în care contribuabilii europeni trebuie să plătească dacă programul uh, nu dă rezultate și Grecia iese din zona euro. Grecia poate face față situației, avem uh, o datorie pe care am restructurat-o și cei care se ocupă de rezolvarea acestei probleme pot să pună întrebarea cu privire la mecanismul unic european pentru a primi un răspuns de acolo în ceea ce privește valoarea netă a Greciei. Veți vedea că restructurări s-au făcut și că datoria greacă este acum mult mai durabilă, mult mai solidă față de sau situația datoriei este mult mai solidă față de situația din alte țări. Asta ar fi răspunsul meu. Eu cred că asta ar fi mai bine de abordat ca subiect într-un format economic. Mulțumesc, doamna președinte, pentru ocazia de a răspunde și de a vorbi astăzi în comisia dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru. Cred că vedem cu toții cum Grecia, cu mare efortul și cu sprijinul UE, este pe cale să iasă din criză și sper că guvernul va putea să-și ducă la bun sfârșit mandatul până în 2015, astfel încât rezultatele să fie vizibile și pentru populația elenă. Vă urăm acest lucru și uh, celor două partide care sunt la guvernare. Dar ne dorim și nouă asta pentru că este important pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult! Referitor la Ucraina, aș vrea să spun că mi se pare important ceea ce a decis Consiliul, și anume ca măsurile să fie retrase, dar că oferta noastră rămâne deschisă. Trebuie să ne fie clar că Ucraina a căzut și într-o capcană acum, pentru că creditele oferite de Rusia sunt întotdeauna pentru două, trei luni, nu pentru mai mult timp. Deci tot la două, trei luni au un instrument de șantaj. Și prețurile la energie sunt stabilite cât, la fiecare două, trei luni, astfel încât și acesta este un alt instrument de șantaj. Pentru prima parte a anului, au uh, păstrat 750 de milioane pentru a plăti datorii mai vechi. Situația este dramatică, dar prin asta Ucraina, mm, să spunem așa, la nivelul uh, vizibil iese din criză, dar de fapt uh, dacă analizăm în profunzime, situația este gravă. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem în curând. kurze, ja. kurze Dinge vor der Abstimmung. Kannst du ihm sagen vielleicht? Ja. Ne? Ich möchte Doamnelor și domnilor, doresc să trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. I-aș propune colegului Tanăc ca mâine, înainte de vot, să poată spune câte ceva despre punctul său de pe ordinea de zi și despre amendamentele de compromis. Mi se pare mai util pentru că vor fi prezenți uh, cei care trebuie să fie prezenți. E în regulă? Înainte de vot. Domnul Tanăc, da, mâine dimineață voi spune ceva despre asta, nu voi mai interveni astăzi. E același lucru oricum. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere, spune președintele putem începe cu următorul punct împreună cu domnul David O'Sullivan. Aș dori să subliniez faptul că este vorba de o reuniune cu ușile închis, închise. Chiar dacă brânza elvețiană mai are câte o gaură, aceast, în această comisie nu permitem așa ceva.